Ja, guten Morgen. Bună dimineața. Bună dimineața, dragi colegi. Vă salut din inimă la ședința de, din această dimineață a Comisiei de Control Bugetar. Această sală rotundă ne pune la dispoziție mai multe locuri și pentru numeroșii oaspeți pe care îi avem astăzi alături de noi. Um, probabil prezența largă este explicată um, datorită domnului uh, Silva Caldera, președintele Curții Europene de Conturi. Vă salut! Este întotdeauna un eveniment uh, special când uh, dumneavoastră ne prezentați raportul anual al Curții de Conturi Europene. Doresc să îl salut și pe comisarul responsabil, pe domnul Șemeta, împreună cu echipa dumnealui. În legătură cu ordinea de zi. Aceasta ați primit-o. Doresc să știu dacă cineva dorește să o modifice. Cred că nu. Atunci adoptăm în această formă ordinea de zi. Vă atrag atenția că Ședința noastră este una publică care este transmisă live pe internet, în live stream. Avem la dispoziție interpretare astfel încât să putem lucra. Doresc să vă atrag atenția de asemenea că avem și un studiu cu titlul în, în engleză Parliamentary of Control of Budget Implementation, control parlamentar al punerii în aplicare a bugetului, Această temă este foarte importantă pentru noi, pentru că în cadrul procedurii anuale de descărcare bugetară se discută uh, implementarea bugetară în context larg european. Acestea au fost comunicările președintelui și acum trecem la următorul punct. Este vorba de raportul anual al Curții de Conturi Europene și vă dau cuvântul, domnule președinte. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Toyer, domnule Gaier, domnule comisar Șemeta, doamnelor și domnilor. Îmi face o deosebită onoare să pot prezenta în fața Comisiei dumneavoastră raportul anual al Curții de Conturi Europene referitor la execuția bugetului Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011. Voi începe cu principalele concluzii. Conturile din anul 2011 prezintă situația Uniunii Europene și rezultatele fluxurilor la sfârșitul acestui an veniturile și uh, creditele au fost libere de o eroare materială. Însă, plățile au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare cu un, uh, cu un procent de 3,9%. Indicele de eroare estimat s-a, a fost similar cu situația din anul 2010, când aveam un procent de 3,7%. Mesajul care se desprinde din acest raport anual este coerent cu mesajele din, an, din anii anterior. Putem spune că acest lucru nu este o surpriză, însă relevanța sa din acest an este mai mare ca oricând. Știm foarte bine că bugetele naționale se află sub uh, o presiune puter, uh, puternică și fondurile trebuie co- consum- cheltuite cât mai eficient. Pe scurt, uh, Curtea Europeană de Conturi a ajuns la concluzia că prea, în prea multe cazuri nu s-au uh, atins obiectivele pentru fondurile europene sau nu sunt folosite în mod optim. De exemplu, subvenția acordată pentru terenuri declarate ca pășuni permanente, există probleme, cursuri de, de formare care erau destinate în mod specific angajaților din sectorul electronic, care au fost urmate de angajați din alte sectoare, supra-declararea în cadrul unor proiecte de cercetare, cazuri de beneficiar ai uh, asistențe pentru dezvoltare care nu au respectat regula de origine atunci când au achiziționat echipamente și cazuri în care procedurile de achiziții publice menite să asigure un raport optim costuri beneficii care nu s-au desfășurat în mod corespunzător. Așa cum reste din aceste exemple, Curtea a identificat erori care afectează plățile în cadrul anumărase programe programe și sisteme diferite de cheltuieli. De asemenea, Curtea a constatat că pe ansamblu sistemele de control examinate erau doar parțial eficace. Cu alte cuvinte, acestea, aceste sisteme nu își valorificau pe deplin potențialul de a preveni sau de a detecta și a corecta erorile. De fapt, concluzia a ajuns la concluzia că doar două domenii sau de fapt două grupuri de politici nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare în anul 2011. Este vorba de relațiile externe, ajutorul și extinderea și cheltuielile administrative, respectiv alte cheltuieli celelalte cinci grupuri de politici au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare, în special grupurile care includ domeniul dezvoltării rurale și pe cel al politicii regionale. Indicele de eroare estimat de curte pentru cheltuielile din, din grupul de politici, dezvoltare rurală, mediu, pescuit și sănătate domeniul de cheltuieli cel mai susceptibil să conțină erori de altfel, s-a cifrat la 7,7%. Indicele de eroare estimat pentru grupul de politici, politică regională, energie și transporturi s-a menținut de asemenea la un nivel uh, ridicat, la 6%. În aceste domenii, Curtea a constatat că statele membre nu își îndeplinesc în totalitate obligațiile trebuie să uh, autoritățile naționale trebuie să dea dovadă de un angajament mai mare față de gestionarea și controlul fondurilor Uniunii Europene. Pentru că autoritățile naționale sunt cele care reprezintă prima și cea mai importantă linie de apărare în vederea protejării intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii Europene. Am uh, identificat numeroase cazuri de deficiențe. De exemplu, pentru peste 60% din operațiunile auditate în domeniul politicii regionale, care erau afectate de eroare, autoritățile statelor na- naționale dispuneau de informații suficiente pentru a detecta și corecta cel puțin o parte din aceste erori înainte de a solicita Comisiei rambursarea cheltuielilor. La fel, în ceea ce primește domeniul dezvoltării rurale, Curtea a constatat că verificările la fața locului nu fuseseră întotdeauna desfășurate în mod corespunzător. Am menționat mai devreme cazul unei clădiri declarate incorrect ca fiind utilizate în scop agricol. Aceasta este un exemplu de eroare care nu a fost corectată în pofida unei verificări la fața locului efectuate de agenția de plăți. Drept urmare, există un potențial de a reduce aceste erori dacă sistemele existente sunt puse în aplicare mai eficient. Uniunea Europeană nu își poate permite să aștepte. Există o oportunitate și există o necesitate să acționăm acum. Statele membre ar trebui să convină asupra unor norme mai bune și să, asigură, să se asigure apoi că le pun în aplicare. Și Comisia Europeană trebuie să se bazeze pe nivelul mărit de corecții pe care le aplică și să consolideze supravegherea statelor membre. Pentru aceasta are nevoie însă de informații fiabile din partea statelor membre cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile europene și în legătură cu corecțiile financiare. Până acum m-am referit la procentul de 80% din fondurile europene care sunt gestionate de statele membre, însă restul de 20% din fonduri sunt gestionate direct de către Comisie inclusiv în domeniul cercetar al cercetării și Comisia ar trebui să ofere un exemplu de bune practici prin modul în care gestionează respectarea condițiilor de acordare a granturilor Uniunii Europene. Cu toate acestea, Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că domeniul cercetare și alte politici interne a fost afectat de asemenea de un nivel semnificativ de eroare. Indicele de eroare estimat de noi pentru acest grup de politici a fost de 3%, 3 pentru anul 2011. Multe dintre tipurile de erori și deficiențe ale controlelor au fost similare cu cele identificate în domeniile care fac obiectul gestiunii partajate. Sursa principală de eroare a fost supradeclararea costurilor de către beneficiari pentru proiectele finanțate de programele cadrul de cercetare. Conform normelor, declarațiile de cheltuieli trebuie să fie însoțite de certificate de audit emise de societăți de audit independente în peste 80% din proiectele examinate, Curtea a constatat erori. Curtea a constatat de asemenea că plățile intermediare și finale din cadrul grupului de politici relații externe, ajutor și extindere, care sunt uh, în mod larg uh, gestionate de comisie, că există și aici uh, erori. O altă modalitate prin care Comisia se achită de responsabilitatea care îi revine pentru execuția bugetului uh, Uniunii Europene este raportarea cu privire la gestiunea financiară. Acest lucru include raportarea cu privire la regularitatea operațiunilor și la performanța obținută. Am observat că suma pe care directorii generali, directorii generali ai Comisiei o consideră a fi expusă riscului de neregularitate s-a majorat de la 400 de milioane de euro în 2010 la 2 miliarde de euro în 2011. Această estimare reflectă uh, faptul că Comisia a admis existența unui risc ridicat de eroare în domeniul dezvoltării rurale, al coeziunii și al cercetării, în mare o îmbunătățire. Cu toate acestea, Curtea de Conturi consideră că suma expusă la risc să fi fost subestimată, dat fiind că așa numitul indice de eroare reziduală care stă la baza acestei sume în anul 2011 nu era un indicator fiabil al gradului în care operațiunile rămân afectate de un nivel semnificativ de eroare după aplicarea procedurilor de control. În legătură cu raporturile Comisiei uh, referitoare la performanță, acestea fac parte uh, dintr-un capitol din raportul anual al uh, curții intitulat, obținerea, obținerea de rezultate pornind de la bugetul Uniunii Europene. Există aici două elemente, unul fiind raportul de evaluare al, uh, al Direcției Generale. Așa cum am afirmat și în avizul emis în urmă cu câteva luni, Curtea de Conturi consideră că primul raport de evaluare publicat în februarie 2012 prezintă o valoare adăugată limitată și recomandă Parlamentul European, Consiliului și Comisiei să identifice soluțiile pentru ca acesta să devină mai util în demersul de optimizare al raportului costuri-beneficii obținut în urma cheltuirii fondurilor Uniunii Europene. Ar trebui să fie ameliorată calitatea rapoartelor anuale de activitate, Uh, am examinat rapoartele anuale de activitate a trei direcții generale, agricultură și dezvoltare rurală, politică regională și dezvoltare și cooperare. În urma acestei ajuns la concluzia că uh, indicatorii de performanță ar putea fi definiți astfel încât să aibă un caracter mai relevant. Nici, niciuna din aceste uh, trei direcții generale nu a raportat cu privire la economicitate și la eficiență. Capitolul referitor la obținerea de rezultate pornind de la bugetul Uniunii Europene include și o serie de învățăminte desprinse din rapoartele speciale ale curții din 2011 care sunt relevante cu privirea îmbunătățirii raportării cu privire la performanță. Printre altele, uh, Recomandăm Comisiei să utilizeze analizele de calitate adecvată ale nevoilor pentru a se concentra asupra rezultatelor și impacturilor pe care dorește să le obține, să definească obiective de politici care să contribuie la demonstrarea valorii adăugate aduse de UE și să colaboreze cu statele membre în vederea bunătățirii calității și caracterului actual al datelor transmise. Stimate domnule președinte, stimați membri, gestiunea financiară a Uniunii Europeană s-a îmbunătățit, însă nu se ridică încă la standardele necesare în toate domeniile. Numeroasele probleme identificate de noi în trecut persistă, chiar dacă la o scară mai redusă. Și aceste probleme sunt mai importante ca niciodată. Faptul că că rata de eroare s-a, a, s-a redus față de perioada interioară ne arată că îmbunătățirea uh, normelor de la o perioadă la alta este importantă. Acum, în cadrul propunerilor legislative pentru următorul cadru financiar multianual, avem oportunitatea să uh, abordăm cauzele subiacente. Curtea de conturi a cerut întotdeauna scheme de, chel- de cheltuit cu obiect- mai simple, cu obiective mai simple, cu controle mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Raportul anual din anul 2011 include numeroase recomandări specifice, la fel ca uh, cum se întâmplă cu avizele pe care noi le-am emis uh, referitoare la diferitele propuneri. Aceste avize conțin observații referitoare la noile provocări care pot apărea la nivelul gestiunii financiare. În ceea ce privește propunerile referitoare la cadrul strategic comun care va acoperi domeniile de cheltuieli cele mai expuse la erori, Curtea atrage atenția asupra necesității de a se consolida rolul de supraveghere al Comisiei, de a se îmbunătăți mecanismele de corecție financiară și de a se asigura mecanisme adecvate de audit și de control pentru instrumentele financiare. Domnule președinte, stimați membri, trecem printr-o perioadă dificilă. Statele membre trebuie să convină asupra unor norme bunătățite cu privire la cheltuirea fondurilor Uniunii Europene și statele membre împreună cu Comisia trebuie să se asigure că aceste norme sunt puse în aplicare în mod corespunzător. Doar astfel bugetul Uniunii Europene ar putea fi utilizat într-un mod mai eficient și mai eficace pentru a oferi o valoare adăugată mai mare pentru cetățeni. Acesta este mesajul raportului anual pe care am avut onoarea să vi-l prezint astăzi. Este un mesaj care vizează în esență îmbunătățirea modului în care se răspunde de gestiunea fondurilor europene. Este un obiectiv um, pe care trebuie să încearcă să încerce să-l obțină toate instituțiile Uni- Uniunii Europene, un obiectiv pe care și Curtea Europeană de Conturi l-a plasat în cadrul strategiei sale pentru anii viitor și vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Domnule Caldera, doresc să vă mulțumesc pentru prezentarea punctelor principale din uh, raportul anual referitor la punerea în aplicare a bugetului european pentru exercițiul financiar 2011. În numele Comisiei de Control Bugetar aș dori să felicit Curtea Europeană de Conturi pentru acest raport anual care ne pune la dispoziție informații importante și detaliate, de exemplu, care este uh, rata de eroare exactă. Mă bucură faptul că conturile pe anul 2011 ne prezintă o situație uh, clară, însă doresc să regret faptul că, fapt, că plățile interimare și finale sunt afectate de aceeași rată de eroare ca și în anul 2010. De fapt, această rată este puțin uh, mărită. Uh, declarația de asigurare, așa numită DAS, a devenit un punct uh, esențial din punctul de vedere al Parlamentului European. Eu salut faptul că raportul anual pentru anul 2011 din nou conține o comparație între diferitele domenii, incluzând uh, cifrele comparative, rata de eroare semnific- uh, semnificativă pentru bugetul în întregimea sa și pentru diferitele domenii. Sunt de acord că în, uh, nu întotdeauna Comisia, în cadrul gestiunii partajate cu statele membre, nu se achită de uh, responsabilități așa cum ar trebui și că lucrurile pot fi îmbunătățite din toate punctele de vedere. Sunt de acord cu dumneavoastră că statele membre ar trebui să convină asupra unor norme mai îmbunătățite, mai simple, așa cum a cerut și Parlamentul European, în mod special, așa cum a cerut Comisia de Control Bugetar în cadrul negocierilor pe marginea uh, reglementărilor financiare. Am făcut acest lucru de foarte mulți ani și în plus ar trebui să se asigură că aceste norme sunt puse în aplicare. Însă acesta nu este singurul element important pentru Parlamentul European când vine vorba de controlarea cheltuielii fondurilor europene. Este foarte important ca uh, rezultatele auditului Curții Europene de de Conturi să reprezinte o, o bază pentru, par, pentru Parlamentul European să analizeze cum sunt cheltuiți banii europeni, dar, în plus, Curtea Europeană de, de Conturi trebuie să ne uh, dea informații pentru a vedea care este progresul în timp. Apoi să nu uităm capitolul 10 din raportul anual pentru anul 2011, capitol în care pentru a doua oară Curtea Europeană de Conturi se ocupă de performanță. Știu că este un nou capitol, un uh, capitol dificil de asemenea. În uh, rezoluția din anul 2010 referitoare la descărcarea de, uh, de gestiune, am inclus și noi un capitol referitor la performanță în care spunem că performanța este la fel de importantă ca și legalitatea și regularitatea și am cerut Curții Europene de Conturi dacă ar putea să se refere la acest punct în rapoartele specifice pentru diferitele domenii de activitate. În urma acestei recomandări, Curtea de Conturi ne dă mai multe inf- informații referitoare la performanță, un lucru foarte important, tocmai în contextul crizei economice și financiare care se desfășoară. Și permiteți-mi să subliniez cât de important este pentru cetățenii europeni performanța cheltuirii fondurilor europene. Principalul, principala sarcină Comisiei de Control Bugetar este analizarea cheltuirii fondurilor europene, comisia noastră a fost tot mai interesată de audit, auditul programelor, performanța programelor, care analizează cât de uh, eficiente, eficace și um, raționale din punct de vedere economic sunt cheltuite fondurile europene. Și transformarea într-o într-un model mai modern, bazat pe rezultate, pentru a stipula, stimula mai mult o mai bună administrare a banilor. Este o vorba de o sarcină grea, va lua mult timp, sunt sigur de asta, dar aceasta este singura cale, și anume modernizarea. Comisia are propria sa răspundere pentru performanța care trebuie să fie obținută prin implementarea bugetului Curtea vorbește despre acest subiect la un anumit capitol. Și de acolo, acolo se și despre învățămintele trase din rapoartele anterioare ale curții și lucruri care sunt interesante și pentru Parlament. Aceste rapoarte au devenit o parte importantă din munca însăși a curții și a comisiei. În sfârșit, aș dori să cer curții să continue pe aceeași cale face răspunse pe o, pe o analiză mai profundă și văzând în ce măsură programele europene își ating obiectivele în mod efectiv, eficient și economic. Pe lângă ă, evidentele beneficii legate de îmbunătățirea cheltuielii banului public, Curtea trebuie să se concentreze mai mult pe auditul de performanță, să ne permite nouă Parlamentului să ne apropiem și mai mult de cetățenii europeni, furizându le uh, un mesaj clar legat de eficiența cheltuirii bugetului european și până la urmă a banilor lor. Vă mulțumesc, domnule Caldera, mulțumesc echipei dumneavoastră pentru uh, prezentarea acestui raport și înainte de a da cuvântul raportorului, vreau să-l pe, să conving, să-l invit, mă scuzați, pe, com, pe comisarul Șemeta să ne spună ce crede despre aceste rezultate prezentate de Curtea de Conturi. Domnule comisar, mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, președinte Caldera, onorabil membri, publicarea raportului anual al Curții de Conturi este un element foarte important în uh, procesul bugetar. Discuțiile din această comisie se vor baza pe acest raport al uh, Curții de Conturi, dar și pe uh, replicile comisiei. Mă bucur că continuăm să cooperăm foarte bine, ceea ce este de fapt o constantă și chiar o tradiție în relațiile pe care le întrețin Curtea de Conturi și Comisia. Cu, odată cu revizuirea regulamentului financiar de luna trecută, s-au pus bazele unei abordări noi, moderne, pentru legislația financiară din următoarea perioadă de programare. Mă bucur că autoritățile legislative s-au pus de acord asupra acestui uh, act legislativ atât de important. Vreau să subliniez mai cu seamă introducerea uh, declarației uh, anuale de management pentru toate fondurile. Asta înseamnă că toate uh, organismele responsabile pentru gestionarea de fonduri europene ale statelor membre vor primi asigurări în ceea ce privește Uh, funcționarea lor și vor da și socoteală. Acest instrument înseamnă, practic, noi obligații de control și audit pentru statele membre în procesul de implementare a bugetului și responsabilitățile aferente, așa cum sunt ele trasate în tratatul de la Lisabona. Alte activități extrem de importante sunt în curs de desfășurare pe marginea următoarei perioade de programare. Încă o dată vreau să subliniez cât de important este noul cadru multianual financiar și viitoarea legislație sectorială pentru îmbunătățirea gestiunii financiare a programelor europene preconizate în viitor. Comisia a făcut o serie de propuneri ambițioase, dar realiste pentru simplificare și pentru o mai bună cheltuire a banului. În primul rând mă refer la politica de coeziune. Aici Comisia a făcut propuneri în ceea ce privește acele corecții nete financiare. Aceasta să fie regula um, pentru statele membre care nu au detectat neregularități la timp. Comisia contează pe colegislatori pentru a susține aceste propuneri. Vreau să mulțumesc tuturor pentru că am cooperat foarte bine, cu, inclusiv cu autoritățile externe și organismele de edit Uh, audit și externe. Aceasta arată că mm, recomandările curții sunt o adevărată plus valoare în ceea ce privește executarea bugetului. Sunt de acord cu președintele Caldera când spune că astăzi, mai mult decât oricând, banul public trebuie să fie cheltuit cu prudență și mai ales respectând pe deplin regulile. Aș dori să rezum principalele mesaje conținute în raportul prezentat de domnul Caldera. Pentru a cincea oară consecutiv, Curtea de Conturi a emis o, o, o opinie absolut pozitivă în ceea ce privește conturile anuale ale Comisiei Europene. Mă bucur foarte mult că sistemul nostru de contabilitate reprezintă o bază solidă pentru uh, pregătirea conturilor pe mulți ani de acum înainte. Vom păstra vigilența și vom continua eforturile pentru a menține calitatea și un uh, standard foarte înalt în ce privește contabilitatea. Aș dori să subliniez principalele elemente și cifre conținute în conturile 2011. În 2011, surplusul bugetar s-a ridicat la 1,5 miliarde de euro. Această cifră este mult mai scăzută decât cea din anul trecut, ceea ce înseamnă că um, plățile au fost uh, implementate foarte bine în timpul anului 2011. Dacă vă uitați la balanța de plăți, vedeți o creștere foarte mare a creditelor sau împrumuturilor date uh, și uh, aceasta s-a ridicat la 27,7 miliarde de euro. Asta se datorează în principal mecanismului de fi stabilitate financiară pentru Irlanda și Portugalia. E vorba de operațiuni care nu au avut un impact direct asupra economiei sau asupra activelor nete. Prefinanțarea a crescut cu 1,5 miliarde. Asta în principal datorită uh, semnate pentru ajutorul de stat iar nivelul de prefinanțare gestionat de comisie a scăzut, de fapt, cu 700 de milioane de euro. Consolidarea acestor plăți, așa cum se prevede în regulamentul financiar, va contribui foarte mult la uh, atenuarea riscurilor. Cu toate acestea, Comisia va continua să analizeze cu multă atenție situația în acest sens. Înainte de a intra la capitolul sau merge la capitolul în ce privește principalele comisii, eh, principalele concluzii ale Curții de Auditori, aș dori să mulțumesc președintelui Caldeira și Curții de Conturi pentru că eh, s-au asigurat că fac o comparație, într-adevăr, între ratele de eroare între 2011 și 2010. Într-adevăr, s-a prezentat un tabel comparativ la capitolul DAS din raport. Asta permite celor care citesc raportul să vadă care sunt evoluțiile în cadrul acestor uh, marje și rate de eroare. Comisia salută această măsură și sugerează că această prezentare să fie menținută și pentru următoarele exerciții financiare. Și asta va fi chiar o structură stabilă pentru viitor. Rata de eroare totală pentru toate plățile din 2011 este de mai puțin de 4% adică 3,9% și este stabilă comparată cu 2010, 3,7% așa cum se spune în raport. Asta înseamnă mai, că mai mult de 96% din bugetul pe 2011 nu reprezintă um, sau nu prezintă erori cu impact financiar. Aceasta este încurajator, în ultimul rând, pentru că am îmbunătățit mult sistemul în, ultimul, în ultimii 5 ani, dar și pentru că am reușit cumva să ne menținem la un rezultat stabil în condițiile în care riscurile tranzacționale au crescut în 2011. Nu numai volumul de plăți a crescut, dar au crescut și cantitatea de plăți interimare și finale, care sunt complexe și care așadar sunt mult mai uh, uh capabile să dea greșeli sau erori. Mai mult decât atât, curta pentru prima dată a pus uh, pe picioare un sistem de verificare a obligațiilor de ecocondiționalitate a beneficiarilor din cadrul PAC. Asta reprezintă 0,1% punct de eroare din rata globală de 3,9%. Mulțumită acestui sistem robust, Comisia a reușit să recupereze sau să corecteze sume de până la 1,84 de miliarde de euro care nu fusese răplătiți în mod corect în 2011. De fapt, suma totală de corecții financiare și recuperare reprezintă aproximativ 1,4% din plățile efectuate în total pe 2011. Dacă luați acest procentaj și îl puneți în legătură cu rata de eroare de 3,9% a curții, veți observa că impactul net al acestor erori și greșeli se apropie mai mult de pragul de 2%, care este un prag și un standard folosit de auditorul nostru extern. Aș dori să subliniez cu dumneavoastră o altă concluzie importantă reieșită din activitățile curții în cazul programelor gestionate de statele membre, încălcările legislației naționale reprezintă o parte foarte mare din greșelile uh, totale. De exemplu, în ceea ce privește Fondul Social European, analiza noastră în profuzime arată că încălcările regulilor normelor naționale contribuie cu până la 86% din rata de eroare totală. Asta înseamnă că pentru Fondul Social European, 1,9% din rata totală de 2,2% este reprezentată de încălcări a regulilor sau legislației naționale. Aceasta uh, înseamnă că statele membre sunt primele care trebuie să uh, își respecte propriile norme naționale. Iată, deci, reguli complexe și asta înseamnă și, bineînțeles, o, o răspundere partajată. Comisia a lansat o agendă ambițioasă de simplificare pe pachetul uh, cadru financiar multianual, care conține 57 de propuneri sectoriale. Totuși, această simplificare nu pare să fie un obiectiv atins astăzi. Dacă vă uitați la tabelul de bord, scoreboard, adoptat săptămâna, uh, uh, luna trecută, puteți să vedeți că în anumite cazuri s-au făcut progrese, însă pentru multe propuneri mai există foarte multe îngrijorări. De exemplu, există propuneri care includeau pro, um, proceduri foarte greoaie, complexe, cum ar fi cele legate de comitologie. Acolo unde actele de implementare sau de punere în aplicare sunt înlocuite cu acte delegate. În domeniul cercetării, Comisia propune reguli simplificate, conform programului Orizont 2020. Regula de bază trebuie să fie One Project, One Funding Rate, un proiect, o rată de finanțare pentru a simplifica lucrurile. Și în același sens, uh, plățile, um, plățile, uh, um, direct, uh, plățile, cum se spune? sunt preferabile costurilor indirecte. Și statele membre au teme de făcut pentru a se lua la trântă cu regulile lor naționale, deseori foarte greoaie, care provoacă o serie de greșeli în conturile beneficiarilor și care îngreuiază și controlele. Iată un mesaj pe care l-am transmis deja statelor membre atunci când am discutat uh, gestiunea financiară solidă, corectă, în cadrul ecofinului. Este vorba și de un subiect care atrage în ce în ce mai mult atenția organelor uh, Um, de control și audit din statele membre. Este un mesaj pe care și dumneavoastră vă invit să-l transmiteți tot timpul către parlamentele dumneavoastră naționale. Acum însă m-aș concentra din nou asupra auditului curții din 2011. Toate angajamentele și veniturile din buget nu conțin nicio eroare materială. Așa se întâmplă și cu ajutorul extern, dezvoltare, extindere și cheltuieli administrative. Situația în ce privește politica de coeziune s-a îmbunătățit foarte mult față de 2010. Au, au scăzut foarte mult erorile. Mai, mai ales la Fondul Social European, care pentru prima dată are un capitol propriu în uh, raportul curții și aici situația apare promițătoare. În ceea ce privește politica regională, rata de eroare a scăzut cu până la 40%. Cea mai mare parte din greșeli și erori totuși sunt datorate achizițiilor publice. Se pare că sistemul de management și control funcționează mult mai bine acum, în perioada de programare curentă, decât în cea precedentă. Asta arată și vigilența Comisiei și angajamentul Comisiei de a folosi toate instrumentele legale la dispoziția sa pentru ca să se asigure că banii europeni sunt cheltuiți așa cum trebuie și dacă nu este cazul, plățile să fie oprite imediat și acțiuni de remediere să fie întreprinse imediat. Totuși, statele membre trebuie să intensifice eforturile proprie pentru a încerca să stopeze această tendință a acumulării de erori în aceste domenii politice, mai ales prin sistem, într-un sistem de verificare și filtrare a erorilor. Rata uh, de eroare sporită în agricultură este legată în principal, în principal de dezvoltarea rurală. Multe dintre aceste greșeli și erori sunt legate de eligibilitatea proiectelor de investiții, de declarații de TVA incorrecte sau de neaplicarea regulilor de achiziții publice. Totuși, directorul general de la DG Agri a anticipase cumva această situație și introdusese o rezervă pentru dezvoltare rurală în raportul său anual de activitate pe 2011. Această rezervă a fost însoțită de acțiuni pentru a corecta neregularitățile identificate și pentru a preveni astfel de situații pe viitor. O evaluare completă a cauzelor care duc la aceste erori a fost lansată în cooperare strânsă cu autoritățile de gestionare și agențiile, agențiile de plată din statele membre pentru a, a veni cu măsuri corective care pot fi încă implementate chiar și în perioada de programare actuală. Activitățile de informare și sensibilizare din statele membre au fost intensificate, iar programul de audit a fost cumva modificat pentru a se axa foarte mult pe această rată de eroare. Comisia consideră că, în acest caz, implicarea statelor membre trebuie să fie încă și mai mare. Este vorba de o gestionare partajată, împărtășită, iar regulile naționale sunt până la urmă principala piatră de încercare. În special, participarea reprezentanților din organismele naționale în procesul contradictoriu cu Curtea de Conturi a dovedit că aceasta este foarte important pentru a identifica problemele și pentru a le rezolva atunci când e vorba de probleme din statele membre. Iată de ce, în aceste cazuri, uh, s-au uh, impus acele întâlniri tripartite, care sunt o bună practică pentru a clarifica uh, situația și pentru a întări înțelegerea reciprocă. În ce privește politicile interne, și aici avem o rată de eroare mare sau în creștere. După părerea mea, asta arată, uh, asta este aceasta este o uh, cauzat și de faptul că avem un caracter ciclic al programelor noastre. Comisia uh, examinează în continuare cazurile și observațiile care sunt conținute în raportul curții pentru a evita ca acesta să se repete pe termen scurt, iar pe termen lung, orizont 2020 vizează tocmai simplificarea în continuare pentru a uh, avea din ce în ce mai puține erori. Totuși vreau să subliniez că erorile nu înseamnă fraudă și uh, faptul că anumite erori au dispărut din anumite, anumite fonduri nu înseamnă că uh, au dispărut cu, cu totul problemele. Anumite proiecte sunt afectate în continuare de anumite eh, probleme în ce privește punerea în aplicare, în ceea ce privește cheltuielile ineligibile sau eligibile și în ce privește calculul în general. Mă bucur încă o dată că Curtea de Conturi confirmă că Comisia se află pe calea cea bună. Totuși, vreau să vă dau asigurări că Comisia face totul pentru a se ocupa de problemele identificate de curte în raportul său, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Anumite observații ale curții sunt legate în mod clar cu programele din următoarea generație de programe. Acestea vizează o îmbunătățire a conceperii și structurării regulilor și proiectelor care nu va începe acum în perioada curentă de finanțare. Comisia de aceea a pus pe picioare o serie de e, inițiative pentru a e, simplifica regulile și programele uh, în uh, privința propunerilor sectoriale, pentru a simplifica, deci, regulile, procesele, pentru a ușura accesul la fonduri, pentru a reduce erorile, pentru a îmbunătăți uh, răspunderea actorilor financiari și pentru transparență. Comisia dorește să joace rolul său de supervizare, de control și să nu uităm că 80% din mm, bugetul european este până la urmă implementat împreună cu partenerii din statele membre. Mai cu seamă, propunerea Comisiei este aceea ca toate neregulile uh, identificate de Comisie sau de Curtea de Auditori și care afectează conturile, acestea deci fiind supuse de state membre, să ducă la corecții nete. Comisia de asemenea dorește un accent mai mare pe performanța programelor și pe valoarea adăugată Uh, care trebuie să fie constatată de cetățeni și de firme. Bugetul european înseamnă investiții pentru cetățenii Europei și pentru partenerii noștri. Iată de ce obiective clare și principali indicatori de performanță sunt uh, incluși în propunerile comisiei din următoarea perioadă de programare financiară multianuală. Asta ne va permite să măsurăm performanțele noastre, să ne ocupăm de probleme și să schimbăm direcția dacă este cazul. Sper că vom ajunge în curând la un acord cu autoritățile legislative, astfel încât activitățile de pregătire pentru o bună punere în aplicare a bugetului să fie într-adevăr lansate cât mai curând. Ne așteaptă muncă grea și dezbateri intense și pot să vă dau asigurări că Comisia va face tot ce este posibil și vă sta la dispoziție pentru a uh, participa la această dezbatere în ce privește descărcarea bugetară pe anul financiar 2011. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule comisar Șemeta, vă mulțumim foarte mult pentru declarația dumneavoastră, pentru discursul dumneavoastră din partea Comisiei cu privire la raportul de la Curtea de Conturi și acum aș dori să dau cuvântul raportorului pe acest an pentru raportul Curții de Conturi. Este vorba de colegul Gaier. Danke, Herr Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Caldera, domnule președinte domnule comisar Semeta, stimați membri ai Curții Europene de Conturi. Curtea Europeană de Conturi ne prezintă astăzi unul din cele mai importante instrumente pentru Parlamentul European în cadrul procesului de descărcare de gestiune. Este vorba de raportul anual referitor la exercițiul bugetar, în acest caz pentru anul 2011, Um, este a 18-a oară în care avizul Curții Europene de Conturi este unul negativ. Este o situație care ne, ne, ne liniștește. Pentru acest lucru, Comisia este responsabilă și ea este cea responsabilă pentru a se asigura, pentru a se asigura că fondurile contribuabililor europeni sunt cheltuite mai bine uh, atunci când discutăm uh, despre atingerea obiectivelor politicilor europene. Comisia în acest mandat legislativ are o nouă șansă de a ajunge la un aviz pozitiv, însă acest lucru ar însemna, dragi colegi, ca um, rata de eroare să fie înjumătățită. Eu sunt uh, curios dacă Comisia va accepta această provocare. Situația nu este mult, foarte, mult mai proastă. Este, acest lucru putem spune. Însă, vedem foarte clar că această imagine are anumite umbre și nu vedem că într-un domeniu important al, al exercițiului bugetar, unde se cheltuie foarte mulți bani, este vorba de politica regională, aici s-a îmbunătățit situația ratei de eroare, lucru care ne arată că îmbunătățirile sunt posibile, ne arată că planurile funcționează, ne arată că recomandările pe care le-am uh, uh emis, uh, dacă sunt urmate, încep să își arate, să aducă roade. Pe de altă parte, în alte domenii importante, în care rata de eroare s-a, s-a înrăutățit. Este vorba de politica agrară și uh, dezvoltarea rurală, deci al doilea pilon din PAC, și apoi să nu uităm și de domeniul de cercetare, unde, domeniul cercetării, unde situația nu este îmbunătățită. Dragi colegi, eu sunt convins că um, există bugete naționale care sunt mai prost gestionate decât bugetul european. Noi suntem însă, uh, nu suntem responsabili pentru bugetele respective, ci uh, parlamentele naționale respective sunt responsabile. Noi suntem responsabili de analizarea bugetului Uniunii Europene și dacă evaluăm bugetul uh, Uniunii Europene, nu putem uita de faptul că responsabilitatea de gestionare a bugetului revine Uh, Comisiei Europene și să nu uităm și de gestiunea partajată cu, cu statele membre. Știm foarte bine că în uh, clădirea Lipsius uh, se discută în aceste zile despre o mai bună cheltuire a fondurilor și ar trebui să transmitem un mesaj foarte clar Consiliului. Este vorba de faptul că uh, autoritățile naționale trebuie să se angajeze mai puternic în momentul în care vine vorba de gestiunea fondurilor europene. Dragi colegi, nu știu uh, care a fost uh, impresia dumneavoastră când ați citit acest uh, raport. Eu am fost uh, impresionat când am văzut cât de laxe sunt controlele autorităților naționale. Uh, dacă, de exemplu, în politica regională 60% din uh, ratele de eroare ar fi putut fi recunoscute de autoritățile naționale, și atunci mă întreb, când se folosește acest concept better spending, o mai bună cheltuire, uh, poate ar fi mai bine să facem posibile controle mai bune, nu să reducem la persoană. Cred că un, statele membre care doresc să cheltuiască, ca fondurile europene să fie cheltuite mai bune, trebuie să se întrebe de ce nu se discută în Consiliu despre performanța fiecărui stat membru în parte, când vine vorba de îndeplinirea uh, competențelor și responsabilităților lor. Este vorba de punerea în aplicare a unor sisteme de gestionare, de control, care să asigure cheltuirea adecvată a fondurilor europene. Deci de ce au eșuat în fața acestei uh, acestei provocări. Curtea Europeană de Conturi arată că aceste controle la nivelul autorităților naționale sunt doar parțial eficiente. 60% din cazuri de eroare ar fi putut fi recunoscute de autoritățile naționale și în acest context cred că reducerile uh, bugetare duc la o scădere a bugetului, însă pentru a ne asigura că fondurile europene sunt cheltuite în mod adecvat, atunci statele membre trebuie să facă mai mult decât au făcut până acum și poate acest punct ar, tre- ar trebui să fie mai important pentru discuțiile referitoare la cadrul financiar multianual 2014-2020. La politica regională asistăm la o Uh, rată de eroare redusă. Însă această rată este până la urmă totuși prea ridicată. Asta înseamnă că cele făcute până acum nu sunt uh, suficiente pentru a ne apropia mai mult de acest prag de semnificație de 2% pe care ni-l dorim. Pentru a ajunge la acest obiectiv, eu aș propune să acordăm o greutate deosebită acestor măsuri. Trebuie să vedem ce putem face pentru ca, pentru ca planul de acțiune al Comisiei în anul 2018 să fie îmbunătățit și mai mult. Trebuie să analizăm, să vedem ce putem face pentru ca sistemele de control și gestiune din statele membre să fie îmbunătățite. Ar trebui să vedem cum se poate trece la corecții financiare mai bune și mai rapid Trebuie să vedem ce ne dorim ce ne dorim din partea noilor declarații de asigurare naționale și apoi trebuie să continuăm din punctul uh, în care s-a oprit raportorul anterior, domnul Fielner, este vorba de reducerile nete dacă statele membre nu descoperă anumite rate, poate acest instrument ar trebui să aibă o greutate mai uh, mare pentru că este un instrument uh, foarte important și, uh, de asemenea, domnul a s-a referit la acest punct, gold plating, cifrele care sunt îmbunătățite, să spun așa. Nu știu de ce Uniunea Europeană ar trebui să, fi, să plătească când uh, Um, statele membre încalcă regulile pe care ele îns, înșile le-au uh, stabilit, de exemplu când vine vorba de achizițiile uh, publice. Desigur, trebuie să uh, analizăm ce poate fi transmis în domeniul dezvoltării regionale. În următoarele săptămâni Vom uh, discuta cu domnul comisar uh, Cioloș despre toate aceste puncte. Vom uh, discuta despre rata de eroare crescută și așteptăm din partea dumnealui și propuneri de îmbunătățire a acestei situații. În cele din urmă, politica de cercetare. Aici imaginea este puțin diferită pentru că nu mai, este, nu mai suntem în fața unei gestiuni partajate, doar comisia este responsabilă în acest domeniu și um, vom avea și o discuție cu comisarul uh, responsabil pentru a vedea care sunt uh, reacțiile vis-a-vis -vis de Comisie vis-a-vis de propunerile și recomandările făcute de Curtea um, Europeană de Conturi? Să vedem care este um, care sunt uh, propunerile doamnei comisar pentru a reduce această rată de eroare. Dragi colegi, în ultimele două rapoarte de descărcare de gestiune am început să stabilim unele priorități priorități, recomandări transmise Comisiei, din partea cărei, căreia ne așteptăm la o reducere a ratei de eroare, um, Raportorii anteriori, domnul Chachimarkakis și domnul Fielner, au început acest proces. Eu doresc să mergem în aceeași uh, direcție și cred că ar trebui să vedem ce s-a întâmplat cu prioritățile stabilite de raportorii anteriori, ce lucruri au fost puse în aplicare de comisie, ce lucruri ar trebui să fie analizate mai uh, profund și uh, eu deja mă gândesc la direcția generală în care vom merge. Consider că ar trebui să stabilim noi priorități. Uh, printre acestea ar trebui să se numere uh, ajung tragerea unor concluzii clare pentru noua perioadă financiară 2014-2020. Cred că avem șansa de a reduce în mod semnificativ rata de eroare și să recuperăm fondurile europene care au fost cheltuite în mod inadecvat. Cred că aceasta este sarcina noastră. La aceste lucruri trebuie să fim atenți. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, uh, domnule coleg Gaier. Domnul uh, Gaier s-a referit la continuitatea activității de monitorizare a Parlamentului uh, European. În acest raport se regăsesc mai multe puncte importante și nu știu dacă mm, domnul Piper, cred că uh, intervine acum din numele PP-ului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să continui exact acolo unde s-a oprit colegul nostru Gaier. Voi încerca să evit uh, unele repetiții. Într-adevăr, raportul Curții Europene de Conturi este foarte transparent. Și vă felicit pentru acest lucru, domnule Caldeira. Este un raport mai uh, lizibil, mai ușor de înțeles, mai bine structurat ca în comparație cu perioadele uh, anterioare și putem înțelege mult mai repede despre ce discută acest raport. Lucru care ne dă de gândit este uh, faptul că am ajuns în anul 2009 uh, anul 2009 a fost uh, cel mai problematic din punct de vedere al ratei de eroare, însă situația de fapt nu s-a îmbunătățit pentru anul 2010 și 2011, ratele de eroare fiind mai mari pentru acești doi ani. Și aș dori să știu care este părerea Curții Europene de Conturi vis-a-vis -vis de cauza acestei situații? Statisticile ne arată care sunt domeniile problematice. În principal, domnul Geier s-a referit la domeniul cercetării. Surpriza pentru mine o reprezintă tema dezvoltării rurale cu o rată de eroare de 7,7%. Mă întreb cum este posibil ca în aceste do- domenii care, din punct de vedere procedural, sau cel puțin eu cunosc aceste proceduri din regiunea mea, ele sunt foarte transparente și nu înțeleg cum s-a ajuns la o creștere a ratei de eroare atât de mare și aș dori să știu care este părerea Curții Europene de Conturi din acest punct de vedere. Am aflat că responsabilitatea revine în principal uh, statelor membre care sunt responsabile pentru o mare parte a ratelor de eroare și acum în contextul în care uh, purtăm negocieri despre noua orientare a politicii de coeziune a fondului um, a fondurilor structurale. Doresc să știu care sunt concluziile Curții Europene de Conturi adresate membrelor, uh, statelor membre referitoare la cheltuirea fondurilor uh, de coeziune. Ce ar trebui să se îmbunătățească aici? Eu aș dori acum să mă refer la un punct care, din punctul meu de vedere, este foarte important mai ales pentru că se exercită critici masive și uh, vis-a-vis -vis de domeniul uh, achizițiilor publice. Se pune accentul pe condiționalitate, adică vor fi um, vor fi dați bani doar dacă uh, situația este în ordine în statul respectiv. Mă întreb dacă aceasta ar fi o abordare posibilă pe viitor uh, astfel încât uh, fondurile europene să fie legate de o condiționalitate mai mare vis-a-vis -vis de situația din statele membre. Apoi, am uh, dat această competență statelor membre astfel încât autoritățile naționale de control să fie mai implicate, dar mă întreb dacă în politica structurală nu ar trebui ca până la urmă Comisia să se implice mai mult când vine vorba de certificare a autorităților uh, naționale de audit. Aș dori să mă refer la un uh, ultim punct care mie mi-a dat foarte mult de gândit, de altfel. Dumneavoastră scrieți, domnule Caldera, că în Direcția Generală uh, Agricultură și Dezvoltare Rurală um, și alte direcții, alte două direcții, nici măcar nu au, nu au amintit acest uh, principiu de performanță și ele sunt de fapt responsabile pentru 80% din uh, exercițiul bugetar și mă întreb dacă nu avem nevoie totuși de niște reforme fundamentale aici. Există o legătură cu strategia 2020? Există uh, indicatori de rezultate în politica structurală? Este un punct implicare în politica regională ar putea duce la o mai bună înțelegere a politicilor europene, însă dacă este să vedem care este situația indicatorilor, uh, numărul celor care părăsesc uh, școala, uh, locurile în diferitele creșe și grădinițe. Eu nu înțeleg unde, ne, unde ajungem bazându-ne pe, acest, pe acești indicatori. Este bine ca politica europeană să fie orientată mai mult uh, um, pe obiective, însă cred că ne așteaptă anumite surprize când vine vorba de îndeplinirea obiectivelor politicilor europene. Și, la final, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că așteptăm răspunsuri în cadrul uh, audierii pe care vom organiza cu domnul comisar la toate aceste întrebări și pentru noi, principala întrebare este următoarea. Ne aflăm acum în multe dialoguri uh, tripartite în faza uh, crucială când vine vorba de structura fond, fondului uh, pentru PAC, sistemele de control și așa mai departe și aș dori, am dorit să știm care sunt recomandările Curții Europene de control în acest punct de vedere. Vă mulțumesc, domnule Pipar. Acum are cuvântul domnul Mulder, din în numele grupului ALDE. Thank you. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E aproape o uh, tradiție, am putea vorbi chiar de o ocazie festivă. Iată, uh, aproape toată Curtea de Conturi uh, e prezentă în sală și își prezintă cifrele. Nu e o surpriză pentru mine, e pentru a 18-a oară când verdictul este negativ. Uh, ceea ce, din punctul meu de vedere, uh, e un rezultat prost. Comisia pare aproape să se uh, autofelicite Uh, pentru că spune că situația se stabilizează și că e un semn foarte bun. Și apoi se mai uh, adaugă o explicație nouă pe care n-am mai văzut înainte, respectiv uh, acest procent de 3,9% rata de eroare a curții, dacă ținem cont de corecțiile financiare, atunci se ajunge la aproape 2%, ceea ce este norma internațională, un rezultat foarte bun din punctul de vedere al Comisiei. Mă întreb dacă și curtea e de acord cu un astfel de raționament. În orice caz, eu nu sunt uh, de acord cu el. Deci, în ceea ce mă privește pe mine, situația nu este atât de bună. Cred că tendința nu se stabilizează, ci că se înrăutățește. În urmă cu 2 ani a fost de 3,3%, 3,8% anul trecut și iată acum 3,9%. Această evoluție nu e uh, o îmbunătățire din niciun punct de vedere. Și întrebarea este ce putem face noi, Parlamentul European. Uh, mărturisesc că în ultimii ani am încercat absolut toate metodele, am uh, crescut uh, uh, amenziile, nu a funcționat. Apoi, în, la ultimul acord interinstituțional am solicitat să avem uh, rezumate anuale. Anul trecut, Comisia a dat publicității pentru prima dată un uh, rezumat uh, național, uh, cam târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată, însă l-am primit doar în limba origi- originală. E o problemă pentru mine acest lucru, pentru că, printre altele, nu uh, stăpânesc limba cehă. Deci, cred că acest tip de control ar trebui să fie îmbunătățit. Și un aspect foarte important în anul trecut, de care nu a vorbit nimeni, e că am avut un nou regulament financiar care va fi efectul introducerii acestui uh, uh, regulament? Aș dori să știu care este poziția curții, curții și, uh, de asemenea, care sunt uh, rezultatele concrete pe care ar trebui să le așteptăm, pentru că de mult timp Parlamentul European a dorit să se facă o simplificare a procedurilor, să se îmbunătățească procedurile. Rezultatul e acesta care este. Ne-ar fi plăcut să uh, vedem câteva uh, comentarii, să vedem care este efectul pentru Parlamentul European. Pentru Parlamentul European, în noul regulament financiar, cel mai important e că uh, întotdeauna uh, în uh, statele membre, 80% din bani sunt cheltuiți în statele membre, ar trebui ca cineva în statele membre să își asume răspunderea politică. Este aceasta, cineva trebuie să își asume răspunderea politică. Și Parlamentul își dorește ca statele membre să dea o declarație la nivelul politic adecvat, că e vorba la nivel federal, Uh, sau uh, deci în statele federale sau la orice alt uh, nivel, cineva ar trebui să-și asume răspunderea politică. Știm cu toții că patru state membre fac acest lucru, au făcut acest lucru de-a lungul anilor, un aspect foarte important pentru Parlamentul European. Și uh, în, cu noul uh, regulament financiar am solicitat acest lucru și uh, propunerea noastră a fost în principiu acceptată de către statele membre, dar mă gândesc că ar fi fost bine dacă și curtea ar fi uh, analizat rezultatele celor patru state membre. Dacă, să vadă dacă performanța a fost îmbunătățită cu declarația anuală. Sau, uh, din contră, curtea consideră că situația nu uh, e foarte diferită. Deci, pe ansamblu, aș spune că nu sunt deloc mulțumit de rezultatul curții de conturi și cred că uh, uh, pentru următoarele alegeri mai avem uh, încă ceva timp la dispoziție. Uh, mă întreb uh, cum noi, Parlamentul European, putem să argumentăm faptul că uh, cum în ultimii 18 ani, cu o singură excepție, raportul Curții de Conturi a fost uh, negativ. Iată întrebarea pe care va trebui să ne o punem. Putem continua noi, Parlamentul, să acordăm descărcare uh, Comisiei când rezultatele sunt tot mai proaste. Vă mulțumesc, domnule Muldor. Acum, în numele verzilor, domnul Stas. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu reprezentantului uh, Curții de Conturi. Aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru tot ce au făcut. Bineînțeles că n-am putut uh, citi întregul raport, dar la prima vedere acest document pare să fie foarte amănunțit și Uh, și uh, uh, din punct de vedere didactic, cu toate tabelele și schemele pe care îl conține, acest document mi se pare foarte util. Domnule Caldera, facem acest exercițiu în fiecare an, de mai multe ori ați vorbit în cadrul Parlamentului și mie mi se pare că auzim de fiecare dată același, același discurs. Bineînțeles că nu e vina dumneavoastră, dar aș dori să vă spun că mă irită puțin acest lucru, pentru că nu constatăm niciun fel de progres. Și ceea ce e cu adevărat negativ e faptul că e primul an bugetar în care Uh, comisia și președintele Barroso are răspundere de plină. În urmă cu un an a fi putut spune că în parte pentru acest buget uh, uh, doar Comisia deci își asuma răspunderea, dar iată, e primul an din noua procedură bugetară și deci președintele Barroso trebuie să-și asume răspunderea totală pentru acest buget. Domnul comisar Șemeta, în intervenția sa, Uh, și trebuie să adaug că avem o relație foarte bună. Domnul comisar Șemeta participă la ședințele noastre adesea, dar în discursul dumneavoastră foarte lung de astăzi, mă întreb dacă dumneavoastră și prietenii dumneavoastră comisari trăiți uh, în lumea uh, reală mi se pare că vă desprindeți puțin de realitate. Uh, cifrele pe care le-am uh, primit uh, de la Curtea de Conturi nu spun că um, suntem pe calea cea bună, așa cum spuneți dumneavoastră. În 2006 am avut o marjă de eroare de 7,3%, în 2007 6,4%, dar lucrurile s-au schimbat. În discursul dumneavoastră ați spus că suntem sub 4%, da, e adevărat, 3,9%, dar din 2009 până acum Uh, s-a adăugat uh, o jumătate de procent anual. Deci nu cred că ne îndreptăm chiar uh, în direcția cea bună. În raportul Curții de Conturi se mai spune că domeniile în care apar mai multe rate, mediu, politica agricolă, politica pescuitului, transportul, energia, ocuparea, cercetarea și dezvoltarea. Mie mi se pare că, de fapt, e vorba de întregul buget. în două domenii și uh, doi antevorbitori uh, au subliniat acest lucru, există o rată de eroare în care s-au înregistrat uh, îmbunătățiri. Dacă facem uh, uh comparația cu anul trecut, agricultură 2,3%, dezvoltare rurală, da, într-adevăr, uh, Într-adevăr, aici lucrurile s-au uh, îmbunătățit pentru că am, constatat, am contactat statele membre în cercetare și dezvoltare 3,4%. Da, într-adevăr, e important. Și aici intervine și Comisia. Eh, dar sunt și rate de erori foarte mult, la transport 6%. E o rată de eroare foarte mare și sunt de acord cu ce spunea domnul Mulder. Ar trebui să invocăm răspunderea statelor membre și a spus-o chiar și dumneavoastră, domnule Șemeta. Și acest lucru figurează în mod explicit și în raportul uh, Curții de Conturi. Politica regională 60% din Uh, uh, erorile detectate ar fi trebuit să fie uh, identificate de statele membre. S-a spus acest lucru și în raportul de anul trecut al Curții de Corturi. Deci, iată, nu e nicio ameliorare. Uh, deci, în uh, cooperare cu raportorul uh, de anul acesta și în urma celor spuse de domnul uh, Mulder, cred că ar trebui să încercăm să facem un progres. Parlamentul, în urmă cu câțiva ani, a încercat să convingă statele membre să își asume răspunderea politică și am încercat tot felul de metode pentru a împinge statele membre în direcția cea bună, dar nu am reușit până acum și cred că aceasta ar trebui să fie principala noastră misiune cu această descărcare. Nu putem să spunem că, iată, acuzăm Comisia de uh, eșec dacă știm că statele membre fac uh, în continuare astfel de uh, erori în mod uh, descentralizat. Și cred că aceasta ar trebui să fie misiunea noastră în procedura de descărcare. Noi ar trebui să solicităm Comisiei și comisarilor să ne spună pe plan foarte concret cum putem să reducem aceste rate de erori, cum putem să inversăm această tendință și să stabilim și un termen limită. Apoi, Uh, să abordăm Consiliul și să trimitem o, uh, o scrisoare actualei președinții a Consiliului și peste câteva săptămâni când uh, vor veni la Parlament să le sugerăm că de această dată, pentru prima dată, să abordeze în mod, în mod foarte serios această procedură de descărcare. De mai multe ori am participat la această procedură, de fiecare dată președinția Consiliului nu ia în serios descărcarea, nu se discută niciodată la mod totul serios niciodată, Consiliul nu ne ia în serios. Așa uh, e un uh, exercițiu de dragul uh, formei, dar nu cred că ar trebui să fie așa. Dacă ne uităm la răspunderea statelor membre și a Consiliului care se oglindește în raportul Curții de Conturi. Iată care sunt mesajele pe care ar trebui să le transmitem. Deci, să cerem președintelui în funcția Consiliului să intervină și să facă o contribuție reală, nu doar să facă discursuri cu jumătate de gură sau Uh, să uh, uh, se discute de amorul artei acest subiect în grupurile de experți de la Consiliu. Îmi pare rău că nu pot să mă exprim mai la obiect pentru că nu am reușit să citesc aseară raportul. Nu mi-a parvenit prin mail, în ciuda promisiunilor care mi-au fost făcute. Am încercat să răsfoiesc puțin acum și de aceea reacțiile mele au fost puțin succinte, ca să spun așa. Vă mulțumesc. În numele grupului politic uh, GUE Stânga, uh, Søren Sødegaard are cuvântul. Øh, <clears throat> øh, øh, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, pentru că mi-acordați cuvântul. Mulțumesc și eu Curții de Conturi pentru această uh, prezentare. Aș dori să pun trei întrebări și apoi o să fac o remarcă de ordin general. Prima întrebare formularea folosită de către președintele Curții de Conturi, respectiv în engleză the main source of error, principala sursă de eroare, o reprezintă supra-declararea cheltuielilor. Și am încheiat citatul. Această observație mi se pare foarte interesantă, mai ales dacă uh, vorbim de eroare. Pentru că aș dori să știu câte exemple de subdeclarare a costurilor uh, există. Pentru că uh, dacă vorbim de erori, de greșeli, câteodată se vorbește de sub uh, declarare și câteodată de supra declarare. Dacă avem sistematic de a face cu o declarare, uh, trecem de la uh, eroare la altceva. E o încercare de a extorca fonduri. E un lucru pe care nu putem să-l acceptăm. Iată o primă întrebare. Uh, o a doua întrebare uh, legată de Fondul European de Dezvoltare, FED. Am avut, uh, am primit uh, prin mail o anexă în care am putut constata că rata de eroare în cadrul cheltuielilor pentru acest fond, pentru FED, este foarte mare. S-a trecut de la 3,4% la 5,1%. Întrebarea mea, și aș dori să primesc un răspuns la această întrebare, este care este contextul general? Ce uh, a determinat această evoluție negativă cu privire la uh, sau a Fed? Și o a treia întrebare. Uh, agricultura. În domeniul politicii agricole comune constatăm că avem de-a face și cu o creștere, uh, o majorare a acestei uh, rate de eroare. Uh, și uh, conform informațiilor pe care le-am primit și aș dori să mi le confirmați dacă sunteți în măsură să o faceți, faceți tocmai în domeniul agriculturii în 2011 s-a făcut un control mai amănunțit și mai strict. Și dacă e așa, trebuie să uh, constatăm că atunci când controlele sunt uh, întețite sau înăsprite, Ă, constatăm și că rata de eroare crește în consecință. Și deci aș fi dorit să știu care este legătura între creșterea controlelor și uh, creșterea ratei de eroare, dacă considerați că există o legătură sau nu. Și aș dori să știu dacă acest principiu se aplică și în celelalte domenii. Cu alte cuvinte, dacă năsprim controlele și în alte domenii, riscăm să constatăm că și rata de eroare crește. Iată întrebările uh, la obiect. Acum observație generală. Între 2006 și 2009 am constatat că rata de eroare a scăzut. De asemenea, am uh, ascultat și comisia care uh, și-a uh, asumat faptul că această rată de eroare a scăzut în urma inițiativelor adoptate de către Comisie. Și eram gata să lăudăm uh, cu această ocazie Comisia, dar începând cu 2010 tendința s-a inversat, situația s-a înrăutățit. Și de această dată Comisia a afirmat că e un lucru pur uh, și simplu întâmplător, uh, datorită unui an special, că nu ar fi fost cauze uh, reale. Iar în 2011, din nou, situația s-a înrăutățit. Aș dori să știu dacă și de această dată a intervenit uh, uh, hazardul, dacă a fost o coincidență sau dacă comisia e răspunzătoare doar când lucrurile merg bine și își asumă răspunderea doar când lucrurile merg bine și că nu își asumă răspunderea când situația nu e uh, uh, tocmai uh, pozitivă. Așa cum au spus și alți colegi înaintea mea, uh, nu văd cum Parlamentul European ar uh, putea să se prezinte în fața electoratului cu rezultate negative trei ani unul după altul și sper că anul viitor vom avea o îmbunătățire, pentru că dacă nu, va trebui să revizuim uh, întreaga procedură. Pentru că nu e uh, pentru prima dată în ultimii 18 ani când conturile Comisiei nu sunt, uh, nu sunt validate de către Parlament. Bineînțeles că parlamentarii europeni sunt aleși direct de către cetățeni și dacă alegerea, această alegere se face atunci când trei ani la rând conturile uh, sunt uh, la minus, atunci, în general, alegătorii votează în consecință. Vă mulțumesc, uh, domnul Epping și apoi doamna Andreasen. Um, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, n-aș dori să fiu în uh, locul domnului uh, Șemeta, domnului comisar Șemeta. Domnul Calas comisarul precedent s-a ocupat și de control bugetar și mi-amintesc că de fiecare dată când ne-am întâlnit cu el, o dată pe an, la reuniuni precum cea de astăzi, ne era teamă că îl va mustra pe domnul comisar Parlamentul European. Eu am lucrat la cabinetul domnului comisar Calas pe atunci. În ce privește rata de erori, întotdeauna constatăm că există o diferență între uh, creditele de angajament și creditele de plată. Această diferență de fiecare dată anual crește. Uh, Comisia de bugete a Parlamentului European își dorește să avem uh, mai multă Europa, mai multe prerogative pentru Europa, mai multă integrare europeană, dar, pe de altă parte, la Comisia de Control Bugetar ne dăm seama că nu uh, putem să ne Uh, conformăm. Anul trecut, în 2010, uh, excedentul bugetar a fost de 1,15 uh, miliarde de euro, în 2010 de 4,5 miliarde de euro. Deci uh, bani există, mă întreb de fiecare dată de ce crește, majorăm bugetele dacă anual nu reușim să cheltuim toți banii care sunt în buget. Dacă ne uităm la acest raport al Curții de Conturi, iată, de a 8, e al 18-lea an când acest raport nu este uh, aprobat. Dacă ne uităm la banii pentru politica de mediu și de dezvoltare rurală, rata de eroare este foarte mare. E un aspect foarte important pentru comisie și nu uh, nu uh, au, nu, nu, nu există șanse ca rata de eroare să fie scăsută la 2% pentru inițiativele prioritare pentru Parlamentul European. Poate că ambițiile noastre sunt prea mari, pentru că, să nu uităm, politicile noastre se bazează foarte mult pe administrație, pe birocrație, avem structurile oficiale, avem funcționari și e foarte greu la Bruxelles să decizi ce se, sau să anticipezi ce uh, se poate întâmpla uh, într-o regiune a unui stat membru. Noi încercăm să avem o uh, abordare abordare de tip ca la și încercăm să, de la nivelul central, să anticipăm și să ne orientăm în, fiecare, în funcție de ce se întâmplă în fiecare regiune și în fiecare stat membru. Și cred că de această dată am ajuns la o limită. Acum, în acest context, aș dori să vă pun o întrebare. Când e vorba de uh, ajutorul pentru dezvoltare, Fondul European pentru Dezvoltare, există o rată de eroare de aproximativ 5% și mă întreb Care este reacția dumneavoastră în ce privește uh, sprijinul bugetar? Noi folosim uh, asistență bugetară, sprijin uh, pentru țări care nu au o experiență de guvernanță, de exemplu uh, Haiti. Considerați că banii noștri sunt cheltuiți cum trebuie sau uh, doar monitorizați trimiterea banilor în această țară și nu, mai, nu vă mai puneți întrebări în legătură cu felul în care ei sunt cheltuiți. Încercați să vedeți dacă proiectele sunt executate bine și dacă ajung uh, rezultate, uh, obțin rezultate bune. Doamna Andreea Senacom. Mulțumesc, domnule președinte on which we are debating this annual report. Aș dori să uh, mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi pentru acest raport. Uh, sunt vremuri de criză. Comisia și Parlamentul cer o majorare cu 7% pentru bugetul 2013 și uh, noi mai solicităm și o majorare cu 5% pentru următorul cadru financiar multianual. Am discutat despre rata de eroare, dar mă uit la uh, frecvența erorilor și mă îngrijorează să constat că 50% dintre tranzacții pentru partea cea mai importantă din buget au rate foarte mari de eroare, mai bine de jumătate. Se spune că statele membre trebuie să își asume răspunderea sau sunt răspunzătoare. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. Cred că Comisia are răspunderea cea mai mare în acest proces, pentru că Comisia are capacitatea de a pune capăt plăților, de a opri plățile atunci când constată că există neregularități. Uh, contribuabilul pune banii în mâinile Comisiei și Comisia are uh, puterea de a acorda finanțare sau de a pune capăt finanțării când consideră că există neregularități în cheltuirea banilor. Aș dori să-l întreb pe domnul Caldeira dacă în revizuirea tranzacțiilor a identificat situații în care Comisia a pus capăt plăților când a constatat că există neregularități. S-au spus, spus foarte multe despre faptul că erorile nu sunt fraude. Pentru mine, o declarație de cheltuieli uh, neelegibile reprezintă fraudă. În statul membru pe care îl reprezint, persoana uh, răspunzătoare ar fi trimisă în judecată. Aș dori să știu dacă și Curtea de Conturi e de acord cu această poziție, dacă consideră că eroarea nu e de fapt fraudă. S-a mai spus și că uh, declarațiile statelor membre ar fi o posibilă soluție. Nu sunt de acord nici cu această afirmație. Statele membre nu pot să își asume răspunderea pentru cheltuieli uh, pe care le gestionează, uh, care sunt gestionate în diverse organisme dintr-un stat membru. Cred că o soluție ar fi ca Parlamentul European să, refuză, să, să refuze să acorde descărcarea Comisiei, cel puțin o dată. Și, în fine, domnul Caldeira vorbește despre acorduri, despre conturi echitabile. Aș dori să fiu asigurată că sunt cu adevărat echitabile, pentru că în 2011 uh, comisarul responsabil pentru buget ne-a spus în februarie că a constatat că în bugetul, uh, în bugetul din 2011 era o lipsă de 11 miliarde și apoi s-a constatat că excedentul era de 7 miliarde. Eu nu am niciun fel de experiență în acest domeniu, dar diferența între între uh, nu, nu înțeleg cum a apărut o diferență atât de mare doar în două luni. De asemenea, am mai observat că în raportul de anul trecut v-ați referit la uh, finanțarea negativă a prefinanțării și în acest an nu faceți nicio aluzie la acest lucru. Vă rog, ne puteți spune ceva despre acest aspect, domnule Caldeira? Andrei. Andreea. Vă mulțumesc, domnule Andreasen. Uh, întrebările se tot adună. Mai am doi doritori care doresc să ia cuvântul și acum are cuvântul doamna Gresle. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că, după părerea mea, raportul, acest raport este unul foarte interesant și, după cum a spus domnul Piper, este mai transparent decât s-a întâmplat în anii anteriori. Încerc să-mi uh, aduc aminte dacă anul trecut s-a discutat și despre sănătatea în uh, domeniul dezvoltării uh, rurale. Până la urmă, se amestecă, mi se pare, gestiunea partajată cu gestiunea directă, lucru care duce la amestecarea rezultatelor. Uh, pe mine mă supără puțin această situație și aș dori să vă atrag atenția că este important să urmărim ce se modifică de la un an la, alt, la altul, pentru că doar așa putem analiza care sunt rezultatele concrete. Nu se voi reveni la acest punct. Aș dori să pun câteva întrebări. Uh, când vine vorba de uh, fondul structural luat împreună cu energia și transportul și aici sunt uh, amestecate modurile de, de gestiune, sunt amestecate rezultatele. La fel se întâmplă și cu cercetarea și politicile interne. În cazul uh, politicii de coeziune, eu am remarcat că situația s-a înrăutățit, un lucru însă care nu reiese atât de clar din raport, pentru că până la urmă doar una din uh, 5 uh, plăți nu este expusă riscului de eroare. Deci trebuie să ne gândim la acest lucru. Uh, această valoare, cifra anul trecut era mai uh, redusă și mi se pare important că în acest punct, tocmai pentru că avem de-a face cu țări care se află într-o criză, trebuie să ne ocupăm mai mult de acest punct. Ce se întâmplă în domeniul uh, coeziune, ce se întâmplă cu gestiunea fondurilor de, co- de coeziune în statele membre, pentru că tocmai aici se regăsesc problemele și în administrațiile locale. Acesta este punctul pe care aș dori să ne-l clarificați puțin în legătură cu fondul de coeziune. Și apoi, după cum am spus, amestecarea dif- diferitelor domenii. Apoi, a treia întrebare. Există uh, state în care cofinanțarea a ajuns la 100%, și situația acestor uh, uh, RAL, RAL-uri, uh, fondurile realocate de pe un an pe altul, doresc să știu care sunt concluziile dumneavoastră legate de această situație. Această rată mare de fonduri realocate se referă doar la statele care primesc uh, finanțare 100% din, uh, din partea Uniunii Europene. Apoi, doresc să vă mulțumesc pentru detaliile cu care v-ați referit la calitatea auditurilor uh, externe. Pe mine m-a frustrat puțin să văd cât de mare a fost uh, rata de eroare în, în uh, cazul acestor audituri externe. A spus că mai mult de jumătate din ele, de fapt, uh, uh, acestor auditori ați uh, evaluat 25% de cazul, 14% cu erori. Deci, mă îngrijorează faptul că nu ne putem baza pe cei care sunt considerați a fi experți în acest domeniu. Deci dacă nu ne putem baza pe aceste audituri, ce, ce mai putem face, mă întreb eu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și ultimul, dar nu, în ultimul rând, dar nu ultimul, domnul coleg Balcitis. Niche, aștept. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și ceilalți colegi, aș dori să mulțumesc și eu curții de conturi pentru acest raport. Ar fi bine să primim și noi documentul poate din timp, pentru că n-a fost ușor să îl parcurgem și să îl înțelegem și să identificăm uh, punctele problematice într-o perioadă de timp atât de scurtă. O întrebare pentru președintele Curții de Conturi. Mă gândesc la cifrele care sunt furnizate în acest raport și la cifrele și datele din celelalte rapoarte. Vreau să vă întreb cât de fiabile sunt atâte, aceste date. Începând cu 1998, Comisia ne spune că nu obține date suficient de fiabile de la statele membre și deci nu poate fi trasă la răspundere pentru datele și cifrele furnizate de comisie. Asta dă senzația că, comisia, că statele membre nu prea vor să dea aceste date care vizează mai cu seamă frauda. Sunt de acord cu colegul care a menționat acest aspect. Atunci când vorbim despre definiția unei erori, există o diferență foarte mare între eroare, greșeală și fraudă, mai ales când vine vorba de cazuri în care se pune în aplicare o lege. Principala problemă este cea legată de folosirea acestui buget pe următoarea perspectivă financiară. Atunci când ne-am alăturat Uniunii Europene, noi doream în primul rând să scăpăm de toate neregulile care erau atât de endemice pe vremuri, în vechiul sistem. Mă refer la proasta gestionarea banilor publici. Așadar, ne spuneți că, într-adevăr, banii care sunt dați de statele membre către Uniunea Europeană nu sunt decât, nu se ridică decât până la 5 sau 10% din buget. Așadar, trebuie să vedem în ce măsură acest buget poate fi susținut. Raportul discutat astăzi conține și o declarație, și anume, Comparativ cu situația din 2010, rata de eroare a crescut de la 400 de milioane de euro la 2 miliarde de euro. Este o diferență enormă care arată că deși această rată a erorii nu a crescut decât în mod marginal, ea, de fapt, înseamnă foarte, foarte mulți bani. De asemenea, sunt de acord că trebuie să ne concentrăm foarte mult pe principiul sau să ne urmărim principiul cheltuirii efective a folosirii banilor și fondurilor europene. De multe ori, după o perioadă electorală în statele membre, există o oarecare uh, sosire la putere a unor uh, persoane în sectorul public din statele respective care nu știu să folosească banul public. Încă de pe acum trebuie să ne trasăm foarte clar uh, principii legate de cheltuirea uh, așa cum trebuie a banilor europeni pentru scopuri bine definite și aceste discuții de acum Uh, ne-ar ajuta să nu mai intrăm iar și iar în dezbateri uh, infructuoase. Mulțumesc, domnule Bacetis. Acum îi dau cuvântul domnului președinte Caldera și domnului Semeta pentru a răspunde. Nu știu cine dorește să înceapă. Mr. President. Domnule președinte. Uh, <clears throat> thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, și mă bucur că am primit atâtea comentarii de la onorabili membri ai acestei comisii și care apreciază munca depusă de echipa noastră de la Curtea de Conturi. Vă mulțumesc pentru aceste observații făcute. Am luat notă de faptul că Pe de o parte, ni se spune că suntem transparenți și suntem lăudați, alții spun însă că nu suntem suficient de transparenți. Este clar că trebuie în continuare să ne străduim să dăm informații cât mai multe aici la Parlament. Curtea de conturi a făcut tot ce a putut în putința sa pentru a prezenta datele și tendințele și schimbările la timp, în mod transparent și pentru a permite membrilor acestei comisii să înțeleagă uh, abordările noastre, mai ales când vine vorba de PAC și politica regională. Bineînțeles că atunci când există aceste modificări și schimbări, trebuie să uh, Uh, spunem membrilor comisiei ce înseamnă aceste schimbări, care este impactul lor și așa mai departe. Cred că datorăm, vă datorăm dumneavoastră această transparență. Acum, în ceea ce privește plățile, ne găsim în al cincilea an al perioadei de programare cu acestea și avem profiluri diferite, însă sistemul subiacent tuturor acestor tipuri de plăți a rămas stabil în ultimii cinci ani și poate că mă repet, repet pentru al cincilea an la rând. M-am uitat pe discurs uh, și l-am comparat cu cei din anii precedenți. Da, mă repet și vin și spun al cincea oară, pentru al cincilea an, în numele curții, că, într-adevăr, avem nevoie de scheme mai simple cu obiective clare și rezultate ușor de măsurat și mecanisme de control eficiente din punct de vedere al costurilor. Este vorba de lucruri pe care Curtea de Audit de conturi, mă scuzați, le-a tot menționat în ce privește diferitele politici și fonduri. Iată mesajul cheie Vreau să subliniez că trebuie să întărim rolul de control și supraveghere al Comisiei. Avem nevoie de mecanisme de corectare financiară clare și mecanisme de control eficiente din punct de vedere al costurilor, mai ales în lumina noilor instrumente financiare care cu siguranță ne vor preocupa în viitor. Cu acest nou cadru și regulament financiar apare, apar noi aspecte, și anume dacă regulile sectoriale se aliniază cu ce apare în regulamentul financiar, atunci, într-adevăr, ne găsim într-o situație uh, și am, uh, am observat această tendință în anumite declarații care, sunt, care însoțesc diferitele fonduri și programe. Observă această tendință. Comisia, Consiliul și chiar și Parlamentul fac astfel de declarații, astfel de note însoțitoare. Asta înseamnă că situația nu este foarte clară. Fiecare instituție dorește să-și clarifice propria poziție. Și de aceea va trebui să așteptăm dezvoltământul negocierilor. Și cred că chiar și în ceea ce privește simplificarea în domeniul achizițiilor publice, Curtea de Conturi a emis o, un aviz în 2011. În urma unei dezbateri legate de simplificarea în achizițiile publice și am subliniat că există uh, posibilitatea de a face acest lucru, fără a sacrifica alte aspecte. Domnul Mulda a subliniat și el pe bună dreptate acest aspect, mai bine zis, a întrebat ce, se, ce ne așteptăm, la ce ne așteptăm cu acest nou regulament financiar. Va trebui să, trebui să vedem cum reglementările sectoriale vor fi decise și puse în aplicare. Există un potențial, însă nu vreau să mă antepronunț. antepronunț. M-ați întrebat ceva legat de corecțiile nete și de reducerea um, ratei de eroare și așa mai departe. Ajungem la 2%. Eu aș fi totuși prudent pentru că corecții, corecțiile financiare aplicate sunt legate de plățile efectuate în anul precedent, anii precedenți și nu în 2011. Aceste corecții nu se referă la anul curent, ci la anul N-1. Așadar, acest mecanism de corectare se referă nu la 2011, ci la anii precedenți. Luăm în considerare acest aspect și ne bucură foarte mult că uh, Comisia a dezvăluit aceste informații sau le-a dat publicității și, într-adevăr, aceste rezerve exprimate directorul general uh, ne indică că Comisia este conștientă de zonele și în care sunt probleme și pe baza acestor informații de la comisii putem și noi să preconizăm măsuri uh, în continuare. S-a pus o întrebare legată de numărul mare de erori constatate în domeniul agricol și al dezvoltării. Ce se întâmplă în aceste uh, domenii? Domnul Piper a pus această întrebare. Cred că explicațiile se regăsesc în raportul nostru. Sistemele de plăți din aceste domenii nu se aplică pe deplin. Deci nu se previn și nu se detectează erorile. Am dat un exemplu de cum poate să eșueze un control sau o inspecție de prim nivel. Deci atunci când nu se aplică regulile legate de regulile de proiect legate din acest domeniu rural. Deci prima fortăreață care cade. Aceasta nu rezistă. Și iată cum interesele financiare ale Uniunii Europene nu sunt respectate. Bineînțeles că și regulile din statele membre contează. Noi ne bazăm pe sisteme de eligibilitate și condiții de eligibilitate Aici însă, acestea nu sunt bătute în cuie pentru fiecare stat membru, există niște linii orientative, însă fiecare stat membru își uh, fixează în ultimă instanță propriile reguli. Și iată de ce și aici trebuie să ne dorim simpli, simplificarea. Și dacă vă uitați la propunerile din următorul cadru financiar, vedeți că uh, legislația este destul de complexă pe șase niveluri deci, simplificarea este de rigoare. Merită să discutăm uh, ce se poate face în acest sens cu toții. S-au pus atât de multe întrebări. Aș da cuvântul și colegilor. Mă bucur foarte mult că avem atâta interes din partea colegilor, din partea dumneavoastră. Un aspect Dacă se fac mai multe controle, înseamnă că se vor constata mai multe erori? S-a pus o întrebare. Nu știu de unde a venit această idee. Există oare o legătură între cele două? Poate că da. Însă, cred că în domeniul agriculturii nu cred că avem o relație directă între numărul de controle și inspecții și cel de erori. Pentru că scopul controlului este de a preveni Scopul sistemului este a preveni uh, și a remedia erorile. Mm, mm, mm, îmi pare rău să revin la un domeniu legat de cadastru. Dacă acesta nu este uh, actualizat, dacă se încurcă un teren, se spune că este o pășune și nu o, o pădure, această eroare are anumite consecințe. Statele membre trebuie să desfășoare anumite controle și inspecții pe an și ei trebuie să actualizeze sistemul de mai multe ori pe an. Iată unde se strecoară o astfel de eroare. Trebuie ca um, sistemul de amenajare a teritoriilor și cadastru și așa mai departe să fie actualizate de fiecare stat membru. V-am mai dat un exemplu legat de agenția de plăți care verifică dacă o clădire este destinată folosirii în domeniul agricol sau nu. Și asta este un exemplu de control, de inspecție. Iată de ce se strecoară mai multe greșeli anul acesta în domeniul agricol și rural pentru că sistemul nu funcționează așa cum trebuie și chiar și atunci când facem inspecții, vedem că nu se strecoară în continuare erori. Nu înseamnă că mai multe controle egal mai multe erori. În ceea ce privește Fondul de Dezvoltare European, într-adevăr, Aici știm bine de ce au crescut, a crescut numărul de erori. Directorul general uh, competent din, de la comisie s-a exprimat în acest sens. Auditorii noștri s-au deplasat pe teren și, într-adevăr, au constatat erori uh, mari și dumneavoastră puteți să constatați că anumite erori sunt mai grave decât altele, au un impact mai mare decât altul, însă în orice caz cred că poziția curții este absolut uh, clară. Și noi am uh, constatat o creștere a anumitor uh, erori a frecvenței anumitor erori, începând între anul trecut și anul 2011. Nu trebuie însă să confundăm uh, tipurile de erori, frecvența erorilor cu altceva. Frecvența erorilor se raportează la uh, ce am auditat noi anumite erori sunt mai mari, mai grave decât altele. Dacă vă uitați la un lanț de producție industrială, care, să zicem, o fabrică care produce mai multe autoturisme anual, să zicem 44 din acestea din 100 sunt uh, defectuoase, dar acum puteți să ne uităm în detalii Uh, unele erori, unele probleme se referă la lucruri mărunte, legate, de exemplu, de oglinda retrovizoare și nu ceva legat de motor, ceea ce e mult mai grev, grav. Deci, uh, dacă ne uităm la impactul financiar al acestor erori asupra bugetului, acesta trebuie să fie cuantificat, măsurat. Și aici, într-adevăr, putem să spunem că în ultimii trei ani au existat anumite fluctuații ale acestei, acestor erori, pentru că nu avem uh, un eșantion stabil. Eșantionul nostru variază de la an la an și deci și fluctuația aceasta este, se explică. Dar, în mod clar, în ultimii trei ani am constatat totuși că uh, un anumit interval a fost menținut stabil pe un astfel de grafic al erorilor. Dar, încă o dată, nu cred că putem să spunem că odată ce facem corecțiile nete ajungem la 2% și v-am explicat de ce. Avem dovezi și știm că Comisia a oprit plățile și a luat măsuri de remediere atunci când s-au detectat probleme și erori. Există și raportul nostru uh, exemple. Vedem că Comisia a putut să recupereze plăți uh, care, uh, în cazul în care s a constatat probleme, de exemplu, la Fondul Social European sau la politica de cercetare, anumite sume de rambursat uh, exagerate și așa mai departe. Aceste sume au fost recuperate de comisie. În sfârșit, ultimul set de întrebări. Doamna Greslă a pus niște întrebări. De exemplu, de ce auditorii externi nu sunt fiabili sau ne putem oare baza pe ei? Vreau să vă spun că în anumite domenii în care chiar s-au desfășurat audituri uh, externe, aceștia uh, nu, în unele domenii nu au detectat greșeli sau erori și Curtea de Conturi a venit și a detectat ea niște erori. Pentru că, într-adevăr, anumiți auditori externi nu au furnizat comisiei toate datele sau nu în mod corect. Cred că comisia este cea care trebuie să se aplece mai uh, cu atenție asupra certificării acestor auditori externi pentru a evita astfel de probleme. Avem nevoie de, bineînțeles, de informații mai fiabile de la uh, statele membre, așa cum a spus să bună dreptate domnul Balcitis. Aici, într-adevăr, sunt lucruri uh, menționate în raport. Și trebuie să cerem comisiei să facă și mai mult decât ce a făcut până acum, să intensifice eforturile sale în ceea ce privește raportarea performanței și așa mai departe, pentru ca informațiile să fie mai fiabile și să îndemne și statele membre să facă la fel. Și privește frecvența erorilor la politica de coeziune, da, este o frecvență înaltă, mare, însă când vorbim despre această coeziune, politică de coeziune, nu trebuie să o confundăm cu fondul de coeziune. Coeziunea Anul acesta înseamnă fondul de coeziune, fondul social european, plus fonduri pentru energie și transport. Deci când vorbim despre coeziune, nu vorbim de, numai despre sau numai despre fondul de coeziune în sine, ci despre toată politica de coeziune și uh, care implică toate cele 27 de state membre plus fondul de coeziune. Și aici se regăsesc probleme asemănătoare cu cele din alte domeniu. În primul rând, s-au înregistrat la început niște întârzieri și principala schimbare este aceea că Comisia certifică autoritățile din statele membre care controlează și gestionează. Și asta este foarte bine, pentru că uitați-vă la tendință din anii trecuți față de anul, anul 2011. Și cred că asta vă arată care este tendința. Aceste schimbări sunt binevenite, însă asta a dus și la întârzieri, iar angajamentele neacoperite sunt mai mari, sunt datorate acestor evoluții. Acum, statele membre solicită niște rambursări în uh, volum mare și concentrându-ne pe aceste plăți excedente sau întârziate, asta duce la probleme de flux. Dar asta nu împiedică cu nimic să uh, ne menținem pe previziunile bugetare la ele nu umblăm. Pentru că, oricum, acesta evoluează în funcție de trimestrul în care ne găsim. Există foarte multe modificări ale bugetelor uh, și bugetului de-a lungul anului. Știți mai bine ce înseamnă uh, decât mine ce înseamnă acest lucru. Așadar, nu aș amesteca aceste elemente. Mă opresc aici, domnule președinte, pentru că cred că vorbesc prea mult, multe întrebări, din păcate nici nu am răspuns la ele, dar uh, bineînțeles că pot să răspund și în scris acelor membri care doresc ca eu să o fac. Vă mulțumesc. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte Caldeira. Știu că trebuie să plecați în câteva minute. Tocmai de aceea, permiteți-mi să mă uh, refer la un punct pe care l-ați subliniat și dumneavoastră. Este vorba de faptul că Curtea Europeană de Conturi atrage atenția deja de, de mai mulți ani că este necesar să modificăm regulamentul financiar astfel încât procedurile să fie simplificate pentru că Comisia și statele membre, din punctul de vedere al punerii în aplicare, să aibă obiective clare Cred că împreună cu Goethe ne putem gândi la formularea din uh, Faust, când discutăm să trecem puțin de, să mergem dincolo de rata de, de eroare. Cred că acest lucru însă ar fi unul fals. Pentru că noi trebuie întotdeauna să încercăm să învățăm din uh, greșeli. Uh, și este remarcabil faptul că există anumite con- concluzii în raportul uh, anual al Curții Europene de, de Conturi. Este evident, uh, eroarea este un lucru uman. Nu va exista o gestiune uh, a fondurilor lipsită de erori. Însă dacă anumite lucruri se, re- se repetă, dacă vedem că nu se înregistrează progrese în anumite domenii, Cred că a venit momentul în care cei responsabili din punct de vedere politic să pună degetul pe rană. Și pentru noi, pentru Parlamentul European, raportul anual al Curții de Conturi este un instrument important pentru că noi nu putem să ne implicăm în mod direct în gestiunea administrativă. Eu consider că acest raport este important și pentru Comisia Europeană, pentru că pe lângă rapoartele interne de audit, există și această uh, perspectivă externă și, domnule uh, Caldeira, dumneavoastră ați atras atenția asupra problemelor legate de metodă bazată pe uh, stabilirea și auditarea unor eșantion, eșantioane, pentru că în urma acestei metode probabil anumite lucruri nu sunt descoperite Eu doresc să spun că pentru Parlamentul European atât uh, rapoartele anuale cât și rapoartele speciale ale Curții Europene de Conturi sunt importante din uh, punctul de vedere al contribuabilului european și multe întrebări la care dumneavoastră nu ați putut răspunde acum le vom uh, discuta în cadrul audierilor organizate cu Uh, comisarii responsabili și, domnule Caldera, doresc să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi dumneavoastră personal și uh, întregii echipe de la Curtea Europeană de Conturi. Vă mulțumesc din nou. Ja, wir verstehen, dass Herr Caldera jetzt... Da, domnul Caldera are alte obligații acum și înțelegem acest uh, lucru. Și îi dăm cuvântul acum domnului comisar Șemeta cu rugămintea de a răspunde întrebărilor referitoare în general la comisie. Să știm care este poziția comisiei față de concluziile Curții Europene de Conturi. Vă rog, domnule Șemeta. Uh, Thank you, Mr. Chairman, and I will... Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai uh, succint pentru a răspunde la întrebări. Multe dintre ele nu au fost întrebări direct adresate Comisiei, și un punct uh, general este analizarea, evaluarea nivelului de eroare și cum ar trebui să înțelegem acest nivel de eroare Uh, manifestate în anul 2011. Eu pot doar să repet că 3,9% din punctul meu de vedere este un uh, rezultat bun. Mai ales ținând cont de faptul că toate programele se desfășoară foarte repede. Dacă este să ne gândim la situația din 2009, uh, în care aveam un nivel de, de eroare de 3,3%, este vorba de uh, de foarte puține plăți inter- intermediare și finale, majoritatea plăților fiind cele inițiale și cu plățile intermediare și cele finale, situația este următoarea. Ele sunt expuse mai mult la riscul de eroare, însă în acest moment toate programele sunt subiectul unor plăți intermediare și finale și în ciuda acestei situații am reușit să păstrăm nivelul de eroare sub uh, 4%. Trebuie să ținem cont și de schimbările în metodologia uh, aplicată de Curtea Europeană de Conturi, lucru care a contribuit cu 0,1% la nivelul general de al ratei de eroare și nu trebuie să uităm că am ajuns deja la situația în care fiecare fiecare nouă uh, modificare, îmbunătățire, este mult mai greu de atins decât era cazul în urmă cu câțiva ani când ne aflam la, un, la o rată de eroare de 7,3 sau 6,9%. Trebuie să înțelegem dinamica situației. Ne apropiem încet, încet de limitele progresului posibil din acest punct de vedere. Un alt punct pe care îl discutăm împreună cu Curtea Europeană de Conturi, impactul recuperărilor și corecțiilor financiare. Trebuie să ținem cont că sistemele de control și de gestiune a Comisiei au un caracter multianual. Audi- auditurile organizate de Curtea Europeană de Conturi sunt făcute pe o bază anuală, pe de altă parte. Și dacă ținem uh, seama de suma de 1,5% de corecții din anul 2011, această sumă este una foarte importantă. Desigur, sunt de acord cu domnul președinte Caldera când spune că acesta nu se referă la anul 2011, însă este un uh, factor important pentru că în momentul în care vom ajunge la sfârșitul cadrului financiar multianual, toate aceste rate de corecție, de recuperare vor fi importante pentru rata de eroare reziduală nu trebuie să uităm, deci trebuie să privim situația în termeni generali. În plus, nu trebuie să uităm îmbunătățirile, îmbunătățirile importante în uh, domeniul uh, coeziune, o îmbunătățire de la 7,5% la 5,5% în, în condițiile unor uh, cheltuiri a fondurilor la viteză maximă, după cum am spus ne apropiem de nivelul de uh, eroare care este tot mai apropiat de pragul de semnificație. Și aș dori să subliniez și uh, punctul important care este următorul. Pentru prima dată, evaluarea riscului de eroare în raportul anual al directorilor uh, generali corespunde mai mult sau mai puțin pentru prima dată cu evaluarea făcută de Curtea de Conturi. Acest lucru ne arată că sistemul a fost uh, îmbunătățit din punctul de vedere al pregătirii rapoartelor de activitate anuale și aș dori să subliniez că cu fiecare rezervă exprimată și uh, în toate domeniile în care rata de eroare a crescut, cum ar fi domeniul uh, dezvoltării rurale sau um, asistența pentru dezvoltare, domeniul de cercetare, rezervele exprimate. Există uh, rezerve exprimate de directorii generali care nu sunt pur și simplu niște rezerve. În momentul în care se exprimă o asemenea rezervă, un director general trebuie să adopte și un plan de acțiune despre cum vor fi abordate aceste probleme identificate prin uh, aceste rezerve și eu sunt convins că colegii mei, comisari, care vor veni în fața dumneavoastră pentru a discuta despre agricultură, despre politica de coeziune, despre cercetare, despre asistența pentru dezvoltare, vă vor prezenta detaliile din aceste planuri de acțiune care au fost adoptate de directorii generali. În legătură cu vigilența uh, Comisiei când vine vorba de întreruperea sau suspendarea plăților. Suntem vigilenți în continuare și acest instrument a devenit unul foarte important. De fiecare dată când observăm că există o problemă în sistemele statelor membre, întrerupem plățile. În anul 2011 am recurs la 91 de întreruperi, o vorbă de 2, o sumă de 2,6 miliarde de euro și în acest an, deși anul nu s-a încheiat, am avut deja 81 de întreruperi și 4 suspendări. Este vorba de o sumă de uh, 3 miliarde. Drept urmare, sistemul pe care l-am uh, introdus în, cadru, în acest cadru financiar da. mai există într-adevăr problema legată de viitor și sunt de acord cu domnul Gaier trebuie să fim mai atenți la nivelul statelor membre și eu consider ca co- colegiuitorii să ajungă la un acord pe marginea regulamentului financiar. Acest lucru a reprezentat o îmbunătățire uh, importantă. Domnul Mulder s-a referit la beneficiile regulamentului financiar. Eu consider că acestea sunt unele importante pentru că avem declarațiile de gestiune anuale, Um, declarațiile voluntare, o evaluare a, riscul, a riscurilor de eroare legate de aceste costuri a sistemelor de control. Noi considerăm că un nou regulament financiar reprezintă o îmbunătățire majoră, însă nu este suficient. Este foarte important ca uh, prevederile uh, din uh, regulamentul financiar să fie reflectate în legislația sectorială, un lucru despre care se discută în acest moment. Mai, acest lucru este mai ales important în domeniul politicii de coeziune, unde am inclus diferite puncte, cum este condiționalitatea. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la condiționalitatea inclusă în uh, Uh, în uh, noile propuneri legislative. Condiționalitatea se regăsește în noile propuneri făcute de uh, comisie. Este un lucru discutat pe larg între colegiuitori. Noi, am, noi propunem introducerea unor corecții financiare nete cu care urmează să se confrunte statele membre dacă se stabilesc niște roli identificate de Curtea de Conduri, de auditori o reducere netă a finanțării nu este posibilă conform legislației actuale și propunerea pe care am făcut-o noi, desigur, este uh, atacată de statele membre. Drept urmare, ar fi important ca Parlamentul European să susțină adoptarea propunerilor făcute de Comisie în acest sens. Pentru a încheia, Doresc să vă mulțumesc pentru dezbaterea pe care am avut-o astăzi și, ca de obicei, Comisia vă va pune la dispoziție toate uh, datele necesare, astfel încât procesul de, de, de, de descărcare de gestiune să se desfășoare cât mai uh, bine și eu personal, împreună cu colegii noștri, vă stăm la dispoziție pentru a discuta detaliile Um, fiecărui capitol uh, în uh, parte și uh, aștept cu nerăbdare discuțiile viitoare pe care le vom avea pe, pe aceste teme. Vă mulțumesc, domnule Șemeta, și acum îi dau cuvântul raportorului nostru, domnul Jens Geier, pentru remarcile finale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să mă lungesc prea mult, doresc să mulțumesc curții Europene de Conturi. Uh, unii dintre membrii Curții Europene de Conturi sunt însă alături de noi. Domnul Caldera trebuie să participe la o conferință de presă pe marginea publicării raportului anual. Doresc să mulțumesc din nou Curții de Conturi și membrilor ei pentru munca extraordinară. Raport care reprezintă un instrument foarte bun pentru activitatea viitoare a Comisiei noastre parlamentare de control bugetar. Doresc să mulțumesc și domnului comisar Șemeta. Următorul pas pe care îl vom face constă în invitarea mai multor membri ai comisiei care sunt responsabili pentru bucăți mari din bugetul european pentru a discuta despre um, responsabilitatea lor Doresc să mulțumesc și colegilor care au intervenit în această dezbatere și aștept cu nerăbdare munca intensă pe marginea procedurii de descărcare de gestiune pentru comisie. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Am ajuns la sfârșitul dezbaterii pe marginea raportului uh, anual al Curții Europene de Conturi. Doresc să mulțumesc și eu um, tuturor celor care au participat la, la discuție. Doresc să mulțumesc și domnului comisar Șemeta. Cred că anumite puncte trebuie discutate în mod urgent și pe larg și doresc să vă încurajez să uh, luați în serios avertismentele și opinia Curții Europene de Conturi. Știu că acest lucru se întâmplă în uh, comisie oricum Vă mulțumesc și uh, pe data viitoare. We a, a change in the, in the agenda because the the point uh, eight of the agenda would uh, be if we have. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen. Dragi colegi, aș propune Aș propune să continuăm ședința noastră. Nu știu dacă acest lucru este posibil. Ok. Yes, he's there. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schlage vor... Dragi colegi, aș propune să continuăm cu ordinea de zi. Dragi colegi, Haideți să continuăm cu discuțiile cu ședința comisiei noastre. Vă rog dacă puteți să vă continuați discuțiile private în afara sălii pentru a ne putea continua munca aici, în comisie. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne die Sitzung fortsetzen und bitte deshalb alle die Gespräche nach außen. Dragi colegi, aș dori să continuăm cu ședința comisiei noastre. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul special al Curții Europene de Conturi, numărul 6 pe 2012. Este vorba de asistența acordată de Uniunea Europeană comunității cipriote turce. Raportor este colegul nostru, domnul Calfin și îl rog pe dumnealui să ne facă o prezentare, o introducere a acestei teme. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Ms. President. Mulțumesc, domnule președinte. E un raport pe care Curtea de Conturi l-a uh, efectuat. El acoperă o parte foarte importantă Uh, a asistenței acordate de către Uniunea Europeană comunității uh, turce din Cipru. Ne bazăm pe o rezoluție și un regulament al Consiliului adoptate în februarie 2006. Până acum, uh, puțin, mai puțin de 300 de milioane de euro au fost acordate prin diverse proiecte uh, Uh, acestei comunități. Scopul uh, raportului Curții de Conturi era să evalueze eficiența sprijinului financiar acordat comunității cipriote turce și Curtea de Conturi a efectuat un studiu foarte amănunțit a, a uh, acestei problematici. Din capul locului trebuie să spunem că discutarea asistenței acordate comunității cipriote turce iscă nu doar probleme legate de controlul bugetar și raportarea bugetară și chestiuni legate și de eficiența cheltuielor, ci probabil vă imaginați că e o, un subiect care e legat de foarte multe chestiuni tematici, limbi limbaje politice, sensibilități politice în diverse instituții și uh, putem constata că chiar dacă Curtea de Consturi a încercat să-și facă cum trebuie treaba, a trebuit să abordeze câteva subiecte care nu sunt doar de natură financiară. Și acest lucru se reflectă și în limbajul folosit în acest raport. E foarte greu să faci o paralelă cu alte programe ale Uniunii având în vedere că e vorba de un program cu totul și cu totul unic, având în vedere omologii noștri, având în vedere uh, cerințele uh, legate de uh, durabilitatea proiectelor, având în vedere evoluțiile din Cipru și având în vedere și faptul că acest uh, regulament a fost adoptat în 2006, ca uh, cu, cu statutul de regulament temporar care să aibă ca scop uh, reunificarea insulei Cipru. E o decizie care a fost luată în conformitate cu acest uh, obiectiv specific. Raportul Curții de Conturi oferă o evaluare echitabilă Uh, corectă a, pro, a uh, proiectului care a fost uh, studiat și, de asemenea, constată și deficiențe dacă e să facem o comparație cu alte programe asemănătoare din Europeană. Însă, ceea ce face ca acest program specific să fie foarte diferit de celelalte programe ale Uniunii Europene e, încă o dată, contextul politic. Câteodată e foarte greu să faci o paralelă și o comparație cu alte programe de acest tip, e foarte greu să adopți măsuri uh, la fel cum sunt adoptate în alte părți. Uh, de asemenea, trebuie să deștepune deci problema și capacitatea administrativă a reprezentării Uniunii Europene acolo. În urmă cu ceva timp s-a pus sub semnul întrebării această reprezentare. Acum avem totuși o unitate a Uniunii Europene, a Comisiei Europene, care uh, monitorizează Uh, punerea în aplicare a acestui program și care face parte uh, sau care ține de biroul de reprezentare al Comisiei din Cipru. Acest caracter temporar de care vorbeam, uh, problema diviziunii insulei, de asemenea angajamentul instituțiilor europene de a nu folosi mecanismele, orice mecanism, inclusiv cel de a recunoaște autoritățile din teritoriile care nu uh, se află sub uh, uh, controlul guvernului cipriot și așa mai departe, fac ca acest program specific să fie dificil și greu de evaluat. O să ascultăm, o să, să constatăm care sunt constatările și uh, recomandările curții de conturi, însă aș dori să vă uh, uh, spun că ar trebui să tratați un uh, caz total aparte, greu de comparat cu orice implementare a uh, unui proiect în orice altă parte din Europeană. Am putea face chiar o comparație uh, cu uh, teritoriile palestiniene și cu reprezentarea noastră acolo, dar încă o dată aș dori să lansez un uh, avertisment. Ar fi mai bine să nu facem niciun fel de paralele cu orice program al uh, proiect al Uniunii Europene. Uh, și trebuie să plecăm de la principiul că situația nu are cum să fie perfectă și uh, lacunele, dacă sunt reale, nu pot fi uh, acoperite prin aplicarea unor uh, măsuri care sunt uh, adoptate în alte părți ale lumii. Mm -hmm. Acestea fiind spuse, cred că atât uh, Curtea de Conturi cât și comisia și profit de ocazie pentru a mulțumi Comisiei și aș dori să felicit Comisia pentru eforturile uh, depuse pentru ca pro- programul să fie cât mai eficient pentru anii din 2006 încoace. Deci, încă o dată, uh, acest program e diferit. Mr. Calfin. Mulțumim, domnule Calfin. Aș dori să știu dacă sunt alți colegi care doresc să ia cuvântul. Se pare că nu, deocamdată. Vă pot informa că termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 12 noiembrie 2012 uh, la prânz. Da, sigur. Aș dori acum să dau cuvântul Curții de Conturi. Domnul Hoistock este aici. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am prea multe uh, de spus uh, pentru a introduce uh, raportul special al Curții numărul 6 din 2012, pentru că este foarte bine sintetizat în documentul pe care l-ați discutat. Uh, curtea a desfășurat un audit de performanță menit să uh, dovedească dacă Comisia și-a respectat uh, în mod eficient angajamentele financiare față de comunitatea cipriotă turcă. Și scopul acestui raport era să răspundă doar la această întrebare și doar la ea. Nu am încercat să evaluăm uh, dacă, să vedem dacă acest program uh, își uh, atingea obiectivul clar care viza reunificarea insulei și nici să vedem dacă s-au făcut progrese în acest sens. Am ajuns la câteva concluzii pozitive. Comisia a gestionat bine pe ansamblu acest program, având în vedere împrejurările dificile în care am activat în care a activat. Ehm, banii au fost cheltuiți ehm, pentru a ehm, îndeplini obiectivele programului și am, s-au obținut și câteva rezultate pozitive. Ca întotdeauna, însă, s-au ajuns și la concluzii mai puțin pozitive. Acest proiect de, cu privire la uzina de desalinizare a apei a eșuat și, de asemenea, nu putem să spunem dacă anumite proiecte sunt durabile sau nu, sau dacă finanțarea europeană a fost acordată fără întrerupere întrerupere. Și în fine, am făcut o serie de recomandări uh, care, în care ținem cont de diversele scenarii posibile uh, legate de viitorul insulei. Iată în uh, ce consta raportul curții. Acum uh, însă aș dori să mă refer la proiectul de raport uh, al comisiei dumneavoastră care face obiectul dezbaterii de astăzi. Aș dori în primul rând să îl felicit pe raportor și pentru echipa sa pentru felul în care a evaluat raportul nostru special numărul 6 din 2012. Raportul nostru special e în mare măsură bine reflectat în documentul domnului Calvin. Calvin. Însă sper că comisia dumneavoastră mă va ierta dacă atrag atenția și asupra trei aspecte uh, unde uh, raportul comisiei dumneavoastră merge puțin mai departe decât raportul nostru special. În primul rând, aliniatul 11 din proiectul de text. Uh, la aliniatul 11 se spune că Parlamentul consideră că e uh, esențial pentru Uniunea Europeană și pentru uh, destinația ajutoarelor sale să uh, Uh, se stabilească în mod clar care este populația cipriotă turcă efectivă. Și în preambul la uh, I este o astfel de trimitere. Nu Curtea de Conturi ar trebui să facă observații cu privire la considerațiile politice legate de uh, aliniatul din uh, raportul dumneavoastră. Raportul special al Curții de Conturi, care reprezintă baza propriului dumneavoastră proiect de raport, viza uh, implementarea regulamentului 389 din 2006 și acest regulament nu a făcut niciun fel de uh, distinție uh, precum cea pe care am uh, citat-o cu privire la populația cipriotă turcă. Apoi, o parte din banii din acest program au ajuns la uh, persoane private, respectiv la studenți, de exemplu. Însă, marea majoritate a banilor au ajuns în uh, infrastructură sau au fost cheltuiți pentru beneficiul uh, sau în avantajul tuturor celor din zona respectivă. Apoi, la liniatul 30 din proiectul de raport, lasă impresia că proiecte mari de infrastructură primesc, uh, urmează, ur, uh, urmează să primească mai puțină atenție decât uh, în, se spune în raport. Bineînțeles că trebuie să prioritizăm, dar nu curtea trebuie să ia o decizie în ce privește prioritizarea proiectelor. Dar aș dori să subliniez faptul că nimic din raportul nostru, 6 din 2016, nu lasă să se creadă că proiectele de infrastructură sprijinite de către Uniunea Europeană au fost prost alese, nejustificate sau că nu erau în principiu de dorit. Raportul nostru nu spune acest lucru chiar această, acest proiect de uzină de desalinizare a apei uh, răspunde, din punctul nostru de vedere, unei nevoi grave și foarte importante pentru cifru, uh, fapt care se menționează foarte clar la alineatul 40 din raportul nostru. Și un al treilea comentariu, domnule președinte, alineatul 31 recomandă ca asistența UE să urmărească sprijinirea și nu împiedicarea procesului de reunificare a Ciprului. Nu cred că o persoană cu capul pe umeri poate să se opună unei astfel de afirmații, dar alineatul poate lăsa impresia că raportul special al curții ar uh, lăsa să creadă că asistența Uniunii Europeană ar putea pune piedici în calea reunificării. Și dacă e așa, atunci e o, o, o uh, impresie de nedorit, pentru că, așa cum am spus de la început, uh, curtea nu a pus întrebarea în ce măsură sau dacă această asistență financiară și-a adus contribuția la reunificarea Ciprului. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt gata să răspund la orice alte întrebări din partea dumneavoastră. Mulțumim, domnule Roștoc, pentru poziția dumneavoastră foarte clară, poziția curții. Din câte am înțeles, vice directorul general de la DGNV ar dori să ia cuvântul. Vă rog. Much, Mr. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Calfin, raportorul, pentru proiectul său de raport. Mulțumesc, în al treilea rând, și Comisie Curții de Conturi pentru munca depusă pe marginea acestui uh, raport, care este foarte clar, uh, nu este unul ușor de implementat de către Comisie, nu intră în, una, în niciuna dintre cele opt categorii uh, Uh, clasice de la Comisie și contextul politic și juridic uh, este deosebit de complex. Mă bucur foarte mult că Curtea de Conturi uh, recunoaște acest context dificil și sper că și Parlamentul în rezoluția sa merge pe aceeași direcție um, ca și cea menționată în raportul Curții de Conturi. Trei aspecte pentru a uh, sublinia aceste elemente. În primul rând, uh, divizarea de facto a insulei, apoi activitatea comisiei acolo și, în sfârșit, faptul că o treime din populația insulei e reprezentată de cetățeni UE. În acest raport se identifică o serie de puncte slabe sau probleme pe care noi le-am și încercat să le remediem. În primul rând, procedurile de contractare de pe teren și comunicarea între oficiile, birourile de pe teren, de acolo, deci la fața locului și comisia, am încercat să uh, remediem lucrurile. Avem un uh, delegat, o delegație uh, a Uniunii Europene la Nicosia. De asemenea, s-a subliniat uh, faptul că staful temporar beneficiază de un anumit tip de contracte. Contracte destul de scurte ne dorim, contracte mai lungi pentru aceste persoane, ca ele să poată să acționeze în mod mai eficient pe teren în Cipru, numele Comisiei. Acum, câteva alte elemente. Uzina de desalinizare. Nu e, este proiectul cel mai mare pe care l-aveam de finanțat, dar acesta a eșuat și Curtea de Conturi a identificat cauzele pe care noi nu le contestăm. 28 de milioane uh, erau banii dedicați uh, acestui uh, proiect de mare anvergură, deci uzina de desalinizare. Am tras niște învățăminte printre acesta faptul că trebuie să vedem uh, alternative de asistență uh, în domeniul apei, care este un lucru foarte important uh, pentru această insulă. Apoi, ceea ce privește durabilitatea acțiunilor sau intervențiilor noastre, punctul 60 din raport. Este o chestiune uh, cu adevărat importantă pe care noi uh, o discutăm și cu omologii noștri din comunitatea turcă. Vedem ce se poate face în contextul uh, și cadrul administrativ Uh, pe care le avem la dispoziție. Curtea de conturi, în aceeași fel, atrage atenția asupra lipsei de previzibilitate a ajutoarelor sau finanțărilor. Știți bine că regulamentul din 2006 nu uh, a expirat încă. De fapt, nu are o dată uh, finală banii care au fost deja bugetați s-au terminat. Și în fiecare an, autoritatea bugetară trebuie să fie solicitată pentru noi și noi fonduri în fiecare an. Ceea ce înseamnă că noi comis dificultăți în a prevedea cursul lucrurilor, pentru că depinde mult de autoritatea bugetară. Și Curtea de Conturi spune acest lucru în mod fățiși. Noi am făcut niște propuneri în acest sens în cadrul financiar multianual pentru ca să putem să ne ușurăm și noi sarcina de a gestiona aceste proiecte pe termen mai scurt. Nu dorim să creăm presiuni inutile, dorim ca proiectele să fie durabile în această țară. Însă știm bine care este situația de pe această insulă. În sfârșit, pot să spun că, de ce a spus domnul Bostock, eu sunt de acord 100% cu cele spuse de dânsul și invit și Parlamentul să se axeze cu precădere pe chestiuni legate direct de regulament. Pot fi evocate și alte aspecte, dar nu putem în acest context le discutăm pe toate. Chestiunea așezărilor sau ocupării insulei este, bineînțeles, o chestiune absolut esențială în contextul negocierilor mai ample pe care noi le desfășurăm. Dar nu aici vom rezolva noi lucrurile. La fel, uh, în ceea ce privește aliniate 30 și 31. Mulțumesc! Acum uh, aș dori totuși să cer Comisiei un lucru mi s-a cerut să se, cea, să se schimbe ordinea de zi. Vă rog să vă gândiți la această eventualitate. Dacă nu aveți obiecțiuni, să schimbăm uh, ordinea punctelor. Însă, acum continuăm totuși discuția pe acest raport. Colegii nu doresc să mai intervină, deci dau cuvântul raportorului pentru remarci în continuare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnului Bostock, dar și vicedirectorului general de la Comisie pentru intervențiile lor. Nu cred că există divergențe de abordare. Lucrând pe acest raport, trebuie să ne axăm pe două principii principale. În primul rând, pe chestiunea limbii. Adică, limba sau limbajul care au fost hotărâte uh, la Consiliu rezoluții trebuie să fie menținute. Acest aspect nu trebuie să se schimbe. Apoi, așa cum au menționat și colegii, trebuie să ne concentrăm asupra unor chestiuni esențiale legate de activitatea curții de conturi și să nu încercăm noi să rezolvăm aici alte probleme, ele nu lipsesc. Așa cum vă puteți închipui. Și aceasta trebuie să fie abordarea pe care eu voi susține și în continuare uh, lucrând pe versiunea finală a acestui raport. Domnul Bostock a făcut un comentariu legat de dimensiunile comunității turce, turcești din Cipru. Într-adevăr, dacă vă uitați și la folosirea efectivă a acestor fonduri și modul care ea țintește comunitatea turcă, dimensiunile acesteia ar putea părea uh, relevante, pertinente, însă nu asta este chestiunea principală. Se privește proiectele pe scară largă, mari. S-a menționat că un proiectul cel mai mare acesta a eșuat, din păcate. Și nu pentru că comisia nu s-ar fi străduit sau pentru că ar fi apărut alte probleme, proiectul acesta a eșuat din cauza problemelor politice. Comisia uh, a putut până la urmă să rezolve situația, însă contractantul, subcontractantul nu a marșat. Comisia și-a făcut treaba, a făcut o treabă excelentă. Iată un alt exemplu uh, menționat și de curte de Conturi și anume problema proprietății asupra terenurilor și drepturile uh, comunității cipri, turce din Cipru. Uniunea Europeană recunoaște aceste probleme, dar din punct de vedere juridic și din punct de vedere politic, dacă recunoaștem că acest stat este un stat unitar și cu control al guvernului asupra teritoriului său, eu zic că orice proiect de anvergură, bine, putem să discutăm aceste situații, orice proiect de anvergură este cumva sortit eșecului. Vreau să vă spun că acest program are un specific absolut diferit de orice alt program care ar putea să funcționeze în altă parte, orice altă parte a lumii, dar vreau să vă spun că am avut și succese în ceea ce privește persoanele dispărute, societatea civilă, siturile istorice, probleme culturale, o serie de alte programe s-au desfășurat foarte bine. Și aș aduce un omagiu uh, comisiei, pentru că ea a făcut posibil uh, aceste proiecte. Pentru că problema cipriotă este ceea ce este, vreau să subliniez că asta ne va crea probleme și în continuare, în viitor, pentru orice proiect de anvergură. În orice caz, ne dorim proiecte eficiente și cu rezultate. Sunt de acord cu ce a spus domnul Bostock și anume ă, nu cred că Curtea de ă, Conturi dorește să calce pe bătături uh, pe cineva din punct de vedere politic în ceea ce privește reunificarea uh, și asta este foarte bine. În orice caz, uh, în ceea ce privește reunificarea Ciprului, noi știm bine care sunt constrângerile. În primul rând, Curtea de Conturi a făcut o recomandare foarte importantă și Comisia a preluat-o. Și anume, acum avem un mecanism pe termen scurt de ajutare, ajutorare a comunității turce. Curtea de conturi uh, se gândește la mai multe scenarii privitoare la reunificarea insulei. Eu nu cred că aici este momentul și locul în care putem să evocăm astfel de uh, a evoca aceste scenarii. Situația durează de 38 de ani deja. Aceste scenarii legate de unificarea Ciprului, bineînțeles că vor fi evocate. În orice caz, unificarea, reunificarea se va întâmpla. Aceasta ar fi prezumția noastră de bază, însă acest lucru se va întâmpla pe termen lung sau, la un moment dat, în timp. Comisia Europeană ar trebui, deci, să aibă posibilitatea să aibă proiecte pe termen lung vizând consolidarea capacității administrative și așa mai departe. Însă, nu trebuie ca acest program să vină și să uh, cumva să dea o soluție pe termen lung a problemei cipriote. Curtea de auditori, din păcate, conține astfel de mențiuni și este o problemă va trebui să continuăm cu regulamentul E8, deci pe termen scurt, și cred că dacă am legat acesta de regulamentul uh, cadru financiar multi, multianual, asta ar fi o soluție foarte bună și acceptabilă. Dar nu trebuie noi să ne antepronunțăm cu programele noastre dacă uh, procesul de reunificare va fi unul pe termen scurt, mediu sau lung. Cred că trebuie să fim extrem de prudenți cu aceste formulare și să ne cantonăm la, și să ne menținem la ceea ce am uh, hotărât deja, la limbajul care este consacrat și nu cred că este cazul ca Curtea de, audit, de, de Conturi să încerce să rezolve alte probleme. Mulțumesc, domnule Calfin. Um, fost exprimată plângerea că am uitat de un uh, coleg, pentru că și domnul Sonic dorea să intervină. Deci, doresc să rog uh, pe toți colegii acum care doresc să intervină pe marginea temei Ciprului să-mi spun acest lucru. Sper că nu am sărit uh, pe nimeni. Domnul Sonic are acum cuvântul și dacă va fi necesar, după aceea domnul Calfin din nou, la sfârșit. Mm, Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu multă atenție prezentarea raportului curții de conturi. Am ascultat cu multă atenție și opinia raportorului și concluzia este că în acest moment avem nevoie de un caracter durabil viabil, deci de inițiative de durată. Și asta în contextul în care negociem uh, noul cadru financiar. Cred că e greu să vii cu un proiect mai interesant decât această uzină de desalinizare. Din păcate, el a eșuat. Acum se pune întrebarea dacă nivelul politic la care s-a lucrat a fost cel Uh, bun. N-ar fi fost oare mai bine ca aceste lucruri să fi fost discutate la nivel de șef de stat și de guvern, în comisarul Barroso cu președintele Turciei? Nu ar fi fost oare bine să lucrăm pe un alt nivel politic pentru că, iată, un astfel de mare proiect a eșuat, din păcate. Vă mulțumesc, uh, domnule Sonic. Nu știu dacă reprezentantul comisiei poate adăuga câte ceva. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. A existat o problemă uh, vis-a-vis -vis de această centrală de instalație de desalinizare a apei cu partea turcă care a întârziat problemele. O problemă care a fost rezolvată până la urmă. Armata turcă a, a permis lucrările să continue. Însă la, un, la momentul respectiv, con, firma contractantă care venea din uh, Republica Cipriotă a decis că nu mai este interesat de Uh, acest proiect, lucru care a dus la amânarea și la oprirea acestui proiect. Deci, până la urmă, uh, problema cu armata turcă a fost rezolvată, de fapt. Ok. Foarte bine. Vă mulțumesc, domnul Calfin nu mai dorește să intervină. Am uh, ajuns la sfârșitul acestui uh, punct. 12 noiembrie, ora 12 este termenul limită de depunere a amendamentelor și pe data de 6 decembrie anul 2012 vom, vom vota pe marginal, vom vota acest raport. Ajungem la următorul punct. Sunteți de acord să discutăm acum raportul domnului Stas? Sau... Deci, putem să discutăm acest punct doar dacă raportorul este alături de noi. Este vorba de raportul special numărul 13 pe anul 2011 și este vorba de regimul vamal în legătură cu taxa pe valoare adăugată. Raportor este domnul Stas și Martin Zwickel, uh, director din partea Curții Europene de Conturi, este uh, responsabil pentru acest punct. Și dau inițial cuvântul Curții de Conturi, domnule Zwickel, dacă doriți să luați cuvântul, să ne prezentați din uh, partea dumneavoastră care sunt punctele uh, esențiale. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai acestei comisii, domnule raportor, domnilor și domnilor. Permiteți-mi să vă prezint pe scurt rezultatele uh, și uh, concluziile raportului nostru. Dacă modul în care este controlat regimul VAMAL 42 este de natură să prevină, să detecteze evaziunea în materie de TVA, răspunsul pe scurt ar fi nu. Și în introducerea mea aș dori să vă spun ce s-a întâmplat din momentul în care raportul a fost uh, publicat, pentru că există niște evoluții interesante. Aș dori să mă refer și la ultimele evoluții din punct de vedere legislativ. În ceea ce privește regimul Vamal 42, este vorba de un regim care este folosit pentru a obține excepții uh, de la TVA în momentul în care uh, bunuri sunt importante într-un stat membru și sunt uh, transportate în alt stat membru unde urmează să, să fie plătită TVA. În cadrul acestei pro- proceduri există două riscuri inerente. În primul rând, riscul ca uh, importurile să rămână în statul în care au fost importante fără să se plătească TVA. În al doilea rând, riscul ca, uh, ca bunurile să ajungă în alt stat fără ca TVA-ul să fie plătit nici acolo. Există și alte riscuri legate de control, de, uh, legate de faptul că aceste tranzacții nu sunt cunoscute de autoritățile vamale. În acest context, principalul obiectiv al auditului a fost să evalueze dacă Comisia și statele membre au stabilit un cadru eficient de control respectiv, uh, în contextul acestei proceduri și dacă acest control previne și detectează evaziunea în materie de TVA. Pentru ca auditul să funcționeze, am stabilit un, un model de control pe baza activității grupului uh, de lucru 29 și pentru a testa acest model de control, echipa noastră a vizitat șapte state membre, Belgia, Danemarca, Spania, Franța, Austria, Slovenia și Suedia, pentru că aceste state membre reprezintă 68% din valoarea bunurilor intrate în Uniunea Europeană în cadrul acestei uh, proceduri. Din fiecare stat membru vizitat am uh, selectat uh, eșantioane de 35 până la 38 de, de cazuri pentru anul 2009. Scopul a fost să vedem care sunt uh, criteriile de referință folosite în statele membre respective, să vedem dacă sunt respectate condițiile de acceptare de plată de TVA și apoi să vedem dacă TV, TVA-ul a fost amintit în cele 21 de state de, de, de destinație în care bunurile au, au ajuns în cele din urmă. Și am trimis o scrisoare în acest sens autorităților vamale. Care au fost rezultatele auditului nostru? În primul rând, în cazul statelor membre, am văzut că acestea nu asig- nu se asigură că condițiile, criteriile de uh, derogare sunt respectate. Apoi, această derogare nu este transmisă autorităților vamale pentru a se asigura că TVA-ul este plătit până la urmă și apoi autoritățile financiare nu folosesc la maxim posibilitățile și informațiile de care dispun pentru a detecta și preveni ev- evaziunea în materie de, de TVA. Pe baza rezultatelor auditului nostru am încercat să cuantificăm impactul evaziunii în materie de TVA, recurgând la o extrapolare a sumelor uh, regăsite în uh, eșantioanele noastre și am ajuns la o sumă de 2,5 miliarde de euro pentru anul 2009. Am dorit să analizăm, să, să vedem care este pragul de semnificație a acestei sume și am ajuns la concluzia că reprezintă 29% din uh, Uh, plățile de TVA. La nivelul comisiei am ajuns la concluzia că, pe de-o parte, comisia încurajează schimbul de bune practici uh, în legătură cu uh, cadrul de control, este vorba de articolul 142 din directiva relevantă, însă pe de altă parte, Comisia trebuie să facă mai mult pentru că, din punctul, de, din punctul nostru de vedere, cadrul de reglementare nu asigură un sistem unic de derogări de la plata de TVA. Cu alte cuvinte, autoritățile vamale nu col- colaborează suficient de bine. Sau informațiile existente nu ajung întotdeauna la autoritățile vamale din statul de, de destinație. Ambele situații sunt exploatate de cei care recurg la fraudă. Pe baza auditului nostru am recurs la opt recomandări foarte detaliate pe care le pot sintetiza în trei puncte principale. Din punctul nostru de vedere, Comisia ar trebui în primul rând să propună revizuirea uh, legislației astfel încât statele membre să înceapă uh, un schimb de informații relevante în momentul în care se recurge la un import deci un stat membru trebuie să știe că, că se, se pregătește un asemenea import de bunuri. În al doilea rând, ar trebui să fie creat un profil de risc la nivelul Uniunii Europene care ar permite o abordare comună din punctul de vedere al verificărilor uh, în cadrul transportului, uh, derogărilor și așa mai, departe, așa mai departe, un lucru care ar permite stabilirea unui schimb direct de informații referitoare la aceste bunuri de risc. S-ar crea, de fapt, un sistem timpuriu de alertă. Și, în al treilea rând, uh, Consiliul a trebuit să, um, amen, să revizuiască directiva referitoare la TVA, referitoare la plata TVA-ului în, uh, state, în statele de destinație. Mă bucură faptul că în uh, raport domnul Stas sprijină toate recomandă- recomandările făcute de, de noi și se sprijină de asemenea amendarea directivei. Înainte de a concluziona, permiteți-mi să spun că într-o contribuție scrisă pe care am adus-o la această discuție, am uh, adus uh, informații despre ce s-a întâmplat după publicarea acestui raport în decembrie anul uh, trecut. Autoritățile din Slovenia, de exemplu, desfășoară un audit similar în cadrul acestui, pe marginea acestui regimul 42. Pe 1 martie 2012, comisarul referitor, care sunt responsabil cu piața internă, a emis un aviz din acest punct de vedere, spunând că a luat notă de acest raport special, cerând uh, Comisiei modificarea cadrului legislativ. Pe 30 martie 2012 și Consiliul ECOFIN a luat notă de acest raport și a tras atenția asupra faptului că măsurile de uh, îmbunătățire a cadrului legislativ au fost accelerate și cerând statelor membre să consolideze mai mult colaborarea în acest domeniu, domeniu pentru a, uh, îmbunătăți situația regimului Vamal 42. Și în mai 2012, uh, Euro, un alt organism s-a implicat și Eurofisc discută această problemă. Deci există, se mișcă lucrurile, există evoluții interesante în urma raportului nostru. Uh, și, în concluzie, am putea să spunem că chiar dacă răspunsul la întrebarea din acest uh, titlu, modul în care se controla regimul VAMAL 42 este, natu- este de natură să prevină, să detecteze evaziunea în materie de TVA, este nu. Cu toate acestea, dacă uh, re- recomandările noastre uh, vor fi puse în aplicare, și vom verifica dacă acest lucru se va întâmpla, atunci pe viitor vom putea detecta și vom putea preveni mai bine evaziunea în materie de TVA. Vă mulțumesc, domnul președinte, pentru această introducere. Și acum are cuvântul domnul uh, raportor, domnul Stas. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, Curții de Conturi. Am avut un schimb de informații util și cred că acest raport este unul foarte practic și expune exact unde sunt uh, problemele. Um, se regăsesc aici uh, șapte recomandări uh, concrete, deci o muncă excelentă. Însă poate ar fi uh, foarte bine să ne gândim puțin la contextul general. Știți foarte bine că ne, găsim, ne regăsim într-o criză economică și financiară importantă. Foarte multe state membre recurg la reduceri uh, bugetare și știm că uh, frauda uh, fiscală este, se estimează că a fi undeva între 200-300 de miliarde de euro. În legătură cu uh, frauda uh, în materie de TVA, se estimează că suma este de aproximativ 100 de miliarde de euro, mai mult sau mai puțin. Uh, Și dacă analizăm aceste reguli și am discutat de o sumă de 2,5 miliarde de fraudă în anul 2009 în urma verificărilor făcute în șapte state membre. Acest lucru ne arată foarte clar că trebuie să facem mai mult. Lucrurile nu funcționează bine și ar trebui să uh, le îndreptăm. Tocmai de aceea acest raport este extrem de important. În uh, textul uh, redactat de mine mă refer la studiul uh, finanțat de Comisia Europeană care se discută diferența între suma care ar trebui să fie primită de statele membre și ceea ce se primește în realitate, această diferență fiind de aproximativ 12%. Știm că în anumite state care se află sub presiuni majore bugetare, procentul este de mai mare, 30% în uh, Grecia, 23% în Italia, deci situația este foarte dificilă. Tocmai de aceea salutăm acest raport cu brațele deschise. Raportul Curții Europene de Conturi atrage atenția asupra problemelor regăsite în uh, cadrul legislativ, se cer îmbunătățirea regulilor. Pe de altă parte, Curtea Europeană de Conturi spune că trebuie îmbunătățită verificările uh, autorităților vamale care au dovedit a fi, uh, a fi deficiente și că se bazează pe informații insuficiente. TVA-ul col- colectiv a rămas uh, neschimbat de ani de zile în ciuda cererilor noastre de a modifica acest uh, sistem. Am avut o discuție lungă, foarte interesantă cu reprezentanți de la Comisie, de la Direcția Generală pentru Taxe. Am discutat cu reprezentanții autorităților vamale, care de fapt mi-au pus la dispoziție o listă cu lucruri care ar trebui să fie modificate. Și m-ar bucura dacă reprezentanții Comisiei ar putea interveni să ne spună ce măsuri concrete au fost lucrate și ce măsuri sunt pregătite uh, pe viitor. Aș dori să spun că în anul 2013 ar trebui să avem un, uh, o activitate de follow-up, să vedem uh, ce s-a modificat astfel încât să ne asigurăm că recomandările cur- uh, Curții Europene de, de Conturi se transformă în realitate la nivelul Uniunii Europene. Aș dori de asemenea să aud din partea reprezentanților Comisiei câteva lucruri referitoare la oportunitățile de a consolida și promova Eurofisc. Știu că este vorba de un organism interguvernamental la care, din păcate, nu participă toate statele membre, însă poate a venit momentul să convingem statele membre să se angajeze mai mult în uh, acest proces pentru a, înțelegea, pentru a înțelege mai bine realitățile legate de regimul VAMAL 42. Și aș dori să mă refer și la un alt punct. Pe lângă cele șapte recomandări specifice emise de Curtea Europeană de Conturi, într-un alineat se, uh, se face referință la responsabilitatea uh, operatorilor care se implică în tranzacții intracomunitare. În momentul în care sunt uh, în întârziere cu notificările, în momentul în care există probleme legate de notificare, trebuie să facem ceva și aș dori să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Doresc ca și Comisia să fie atentă în mod special la acest punct pentru a face propuneri de îmbunătățire a situației. Deci poate, domnule președinte, acum cea mai bună idee ar fi să uh, dăm cuvântul Comisiei să vedem care sunt reacțiile Comisiei la cele spuse de uh, Curtea de Conturi și la cele spuse de mine. Vă mulțumesc, domnule raportor. Vom face ace- exact acest lucru, însă aș dori să-i rog pe colegii care au uh, um, întrebări adresate Comisiei să ia cuvântul acum și mă gândesc acum la domnul Gaier. Nu. Mai dorește cineva să adreseze întrebări Comisiei? Văd că nu. Atunci dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Este vorba de domnul Miroslav Zilinski de la Direcția Generală Taxud. Vă rog să ne spuneți care este poziția dumneavoastră. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. First, I would like to say that we uh, have carefully examined the report. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că am citit cu mare atenție raportul, am acceptat uh, o parte dintre recomandări și unele au fost chiar implementate. Nu e foarte plăcut să uh, uh, auzi că unele măsuri ar fi trebuit luate cu mult timp înainte, dar totuși aș dori să vă spun că uh, am încercat uh, să uh, facem schimbări. Nu a fost uh, destul de rapid, însă la nivel legislativ și apoi și în ce privește punerea în aplicare. Sunt însoțit de mai mulți uh, colegi astăzi, deci aș dori să mă refer doar la partea legată de vămi și, uh, domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, o să rog pe colegul de lângă mine să vorbească despre TVA Uh, pentru că e șef de unitate uh, la, la comisie. În ce privește partea vamală, e vorba de uh, procedura 42 și, din câte am înțeles noi, principala problemă din perspectiva vamală l-a reprezentat comunicarea între autoritățile vamale și autoritățile fiscale. Și după ce are loc această comunicare, intervine problema controlului procedurilor. Cum funcționează lucrurile în, mod concret în statele membre? În primul rând, aș dori să vă spun că, din perspectiva vamală, Comisia și statele membre au finalizat în decembrie 2009 un acord administrativ cu privire la integrarea numerelor de TVA în declarațiile vamale. Acest acord a prevedea ca numerele de TVA al persoanelor implicate în importuri, în conformitate cu procedura vamală 42, ar trebui să fie incluse în cele 44 declarații vamale prin folosirea unor coduri specifice. Deci acest tip de importuri și tipurile de destinații, tipurile de bunuri uh, erau uh, încodate, deci folosite ca și coduri în, uh, uh în regulamentul 44. Acest acord a fost inclus în amendamentele uh, introduse în regulamentul Comisiei 756 din uh, anul curent. Apoi, după ce am analizat raportul Curții de Conturi, am repetat ceea ce figura deja în textul legislativ, dar care poate nu figura la modul explicit. Deci cu riscul de a ne repeta, de a repeta aceleași uh, dispoziții tehnice, am repetat pentru a evita neînțelegerile și pentru a evita o situație în care un actor implicat în acest uh, proces ar putea invoca faptul că situația nu este clară. Deci acum răspunderea autorităților vamale este foarte, foarte clară. Și apoi, din perspectiva punerii în aplicare, am încercat să îmbunătățim comunicarea între, uh, între vame și ofițerii fiscali uh, în uh, anumite state membre. Nu am reușit să schimbăm radical sistemul, nu am putut Uh, face o fuziune între sistemele vamale și sistemele fiscale încercăm să respectăm acest cadru de comunicare cu statele membre și apoi ne uh, bazăm pe colegii, uh, deci pentru partea legată de TVA, pentru a ne asigura că comunicarea între statele membre în care au fost făcute tranzacții Uh, și autoritățile uh, fiscale din statele membre în care bunurile au fost uh, consumate, deci această comunicare este eficientă. Și apoi au fost adoptate și alte inițiative pe partea TVA și, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, aș dori acum să-i, trag, să-i dau cuvântul colegului meu, Tom. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva observații generale. Sunt uh, șef de unitate, lucrez la Digi Taxud pentru uh, co- cooperare administrativă și măsuri uh, pentru combaterea fraudei TVA. Pe ansamblu aș dori să vă spun că uh, Comisia ia la modul foarte serios această uh, fraudă uh, legată de TVA și chestiunile um, legate de TVA și am Uh, lansat chiar o comunicare uh, pentru a um, combate cât mai eficient uh, frauda, evaziunea. Deci, aș dori să vă spun că de fiecare dată încercăm să venim cu propuneri legislative pe care să se bazeze statele membre în acțiunile lor. Încă o dată trebuie să fac o distinție foarte clară între rolul și răspunderea Comisiei pe de o parte și uh, uh rolurile statelor membre. Noi nu suntem cele care percep uh, uh TVA-ul, ci uh, statele membre și uh, uh, autoritățile fiscale. Noi ce putem face e să lansăm măsurile și să încurajăm uh, comunicarea între autoritățile vamale din statele membre, dar trebuie să uh, uh, facem o distinție foarte clară, mai ales în ce privește răspunderea. A Apoi, în ce privește procedura Vamală 42, știam că exista un vid în, acest, uh, în, acest, în această procedură și am reacționat în modul uh, cel mai bun cu putință. Și pentru a mă referi la aspectele menționate de Curtea de Conturi, aș spune că am uh, adoptat și amendat legislația necesară pentru a ne asigura că bunurile importate în conformitate cu procedura 42 sunt introduse în sistemul de informații privind TVA-ul. În al doilea rând, am lansat uh, rețeaua Eurofisc, la care s-a referit și domnul raportor, care e o rețea uh, care face legătura între uh, funcționarii din statele membre care vizează schimbul de informații cu privire la tranzacțiile potențial frauduloase. Și în acest domeniu am lansat un grup de lucru specific pentru procedura vamală 42. Ar trebui să mai subliniez și faptul că Comisia nu face parte în mod oficial uh, din rețeaua Eurofisc, așa cum spunea uh, raportorul. E vorba de o rețea interguvernamentală. Noi venim cu sprijinul logistic doar, dar suntem la uh, curent cu toate operațiunile desfășurate în cadrul acestei rețele și încercăm să ne asigurăm că acolo unde deci, că există sistemul care să permită rețele Eurofis să, fi, să funcționeze cât mai bine. Dar, încă o dată, dată subliniez faptul că uh, statele membre au uh, înființat această rețea pentru a exclu- și au exclus Comisia uh, pentru că în, insistă asupra faptului că e vorba de o problemă de competență națională. Ce va face Eurofisc, mai ales în ce privește procedura vamală 42, a fi profilarea de risc, un aspect care a fost menționat anterior. Urmărim îndeaproape această chestiune și încercăm, încercăm să ne asigurăm că există o monitorizare adecvată. Pe celelalte chestiuni, sprijinim, salutăm sprijinul Parlamentului, mai ales în ceea ce privește natura voluntară a participării de către statele membre în rețeaua uh, Eurofisc. Această participare e voluntară, nu este niciun fel de obligație și deocamdată niciun uh, stat uh, membru nu a, uh, și-a exprimat uh, dorința de a participa la uh, grupul de lucru cu privire la uh, procedura vamală 42. Curtea de conturi a menționat și uh, propunerea legislativă în curs privind uh, răspunderea uh, solidară a părților. Salutăm această uh, această uh, propunere. Sperăm ca Consiliul să se ocupe de acest dosar, să-l uh, ia în, în vedere, dar deocamdată nu a început uh, activitatea. Iar în ceea ce privește monitorizarea, vom raporta cât de, repede, cât, cât de uh, uh, intens cu putință uh, dar, din păcate, o parte din recomandările din proiectul de raport sunt nerealiste, cel puțin din perspectiva Comisiei. Nu avem deocamdată nici capacitatea și nici resursele să raportăm lunar sau bianual. Vom publica totuși un raport, un așa numit articol 12 raport, cu privire la colectarea propriilor resurse de către statele membre. Am întocmit un chestionar, l-am trimis statelor membre și aici punem întrebări statelor membre în legătură cu măsurile măsările, măsurile pe care le-au uh, adoptat pentru a uh, adopta uh, procedura vamală 42 mai ales uh, în ce privește accesul la baza de date și nu doar verificarea numelor TVA. Sper ca uh, raportul definitiv să fie publicat la anul. Vă vom raporta, vă vom transmite toate uh, rezultatele și progresele înregistrate în ce privește implim, uh, punerea în aplicare recomandărilor cu privire la procedura vamală 42. E tot ce aveam de spus până deocamdată. Vă mulțumesc. Yeah, thank you very much. Uh, Mulțumim foarte mult. Un coleg s-a înscris la cuvânt. Domnul Gaier, ianț. Danke, președinte. Ähm, vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este important să nu uităm cât de important este acest uh, raport special, mai ales în acest context uh, politic în care ne aflăm, ar fi foarte important să tragem învățămintele necesare. Când am discutat mai înainte despre descărcarea de gestiune, poate nu am subliniat suficient de mult acest aspect, însă pentru mine este foarte important ca în această situație um, în care există um, discuții între Comisie și Parlament, uh, pe de-o parte, și Consiliul, pe de altă parte, ce fonduri vor sta la dispoziția Uniunii Europene pentru uh, îndeplinirea obiectivelor uh, stabilite pentru ea și în acest context, uh, fondurile europene trebuie să fie folosite pentru scopuri europene. Cred că în acest context trebuie să transmitem acest mesaj foarte clar pentru a exercita presiunea asupra statelor membre, mai ales când vine vorba de asigurarea propriilor uh, resurselor proprii pentru Uniunea Europeană și când vine vorba și de resursele pentru statele membre să nu uh, permitem uh, asemenea situații. Deci când discutăm de, o, de pierderi de 2,5 miliarde de euro, nu discutăm despre uh, bani de buzunar, de mărunțiși. Și aș invita pe toți uh, colegii să avem o discuție în momentul în care vom discuta descărcarea de gestiune pentru comisie, să discutăm și despre venituri. Să vedem în acest context dacă sistemele existente pentru a ne asigura că veniturile Uniunii Europene sunt folosite în mod optim. Sentimentul meu este, după acest uh, raport, și în urma raportului pe care l-am discutat în urmă cu câteva luni despre sistemul vamal în general, este că trebuie să, avem, trebuie să facem foarte multe lucruri în acest punct de vedere. Vă mulțumesc, domnul președinte. Nu știu dacă mai dorește altcineva să introducă, să intervină. Doamna Gresle, văd că este de acord. Atunci dăm din nou pentru a încheia această discuție raportorului. Neem kennis van uh, de reactie van de commissie over de Domnule președinte, am luat notă de cele spuse de comisie. că ar fi nerealist ceea ce cer eu în uh, raportul meu, articolul 12, uh, raportul respectiv va apărea anul următor și probabil uh, vom discuta și această procedură specială VAMAL 42 și dacă ne puteți prezenta acest uh, raport, poate ar fi o alternativă bună la uh, cele ce, pe care le, spus pun, le prevăzusem eu în inițial. Pentru mine este important să exercităm presiuni, să știm ce se întâmplă în statele membre cu acesta nu pot decât să fiu de acord, spune domnul președinte, să nu pierdem nimic, să fim eficienți. Doresc să mulțumesc curții de conturi și să mulțumesc comisiei. Vă atrag atenția că amendamentele pot fi depuse până pe data de 12 noiembrie 2012 la ora 12. Și încheiem astfel uh, punct, acest punct de pe ordinea de zi. Și aș dori să vă spun că punctul de pe ordinea de zi prevăzut în, pentru dimineața, pentru această dimineață, este vorba de actele delegate. În legătură cu acest punct trebuie să vă spun următorul lucru. Pe data de 29 octombrie 2012, Parlamentul European a primit diferitele variante lingvistice în legătură cu actele delegate um, pentru comisie, în legătură cu normele aplicabile regulamentului uh, pe anul 2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, toate aceste acte delegate conțin o serie întreagă de reguli referitoare la uh, normele aplicabile regulamentului uh, financiar al Parlamentului European și al Consiliului, care au fost uh, adoptate în cadrul uh, sesiunii din, din, de la Strasburg, regulamentul Euratom 966 și alt, alt regulament care abrogă regulamentul Consiliului EC Euratom 1105 din 2002, care vor fi uh, aplicabile de la 1 ianuarie 2013. Deci, despre ce este vorba? Aceste acte delegate trebuie publicate în ședința de astăzi și, ținând cont de tratat, Parlamentul European și Consiliul pot emite um, obiecții sau față de aceste uh, acte delegate. Termenul limită pentru exprimarea acestor uh, obiecții este de două luni din momentul în care toate sunt la dispoziția noastră toate versiunile lingvistice. Acest lucru s-a întâmplat pe 29 octombrie 2012. Atât Comisia pentru Buget, cât și Comisia pentru Control uh, Bugetar sunt competente din acest punct de vedere. Drept urmare, conform articolului 51 al regulamentului de funcționare, noi trebuie să ne ocupăm cu aceste acte delegate și Vă atrag atenția că timpul scurge. Nu știu dacă cineva dorește să intervină. Văd că doamna raportor al comisiei noastre, doamna Grese, dorește să intervină. Vă mulțumesc. În calitate de coordonator îmi permit să îl uh, să reprezint pe domnul Rivelini, de care știu că se află undeva într-un avion. Sper că vine spre Bruxelles. Eu aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că am negociat cu Comisia toată această poveste. Actele delegate au avut un rol, au fost discutate de mai multe ori. Eu aș dori să vă atrag atenția asupra unui punct și o să-mi permit să organizez o întâlnire a grupului de lucru pentru că trebuie să discutăm uh, problema transparenței, publicarea celor care primesc subvenții. Acest lucru este reglementat la articolul 21 uh, al regulamentului, unde se prevede ca pe pagina de internet a, uh, a instituției respective să se publice beneficiarii de subvenții și să fac precizări în legătură cu datele publicate, care, din punctul meu de vedere, reprezintă un regres. Cu excepția situației în care uh, colegii de la această comisie sunt de acord cu formularea actuală. Deci, când este vorba de, de persoanele uh, fizice, uh, se publică date mai multe. Poate vă aduceți aminte de cazul Sheche, Uh, care a dus la oprirea uh, publicării acestor informații, nu se mai este vorba, de exemplu, de informații, de exemplu, Hans Heber, care vine din regiunea sau din landul Baden-Württemberg. Nu se mai publică adresa uh, persoanei respective. Este un regres. După cazul Șeche, Comisia a trebuit să renunțe la această transparent, acest la un grad de transparență și este foarte este un punct foarte sensibil. Este punctul pe care nu pot să-l accept sau punctul pe care ar trebui să-l discutăm din punctul meu de vedere. Este vorba articolul 21 uh, din uh, actele delegate referitor la um, articolul 35 de la regulament. Dacă sunteți de acord cu această formulare, foarte bine, dar dacă nu, vă rog să-mi spuneți acest lucru pentru a ne formula obiecția referitoare la el. Vă mulțumesc. Nu știu dacă există, dacă cineva dorește să intervină. Nu am văzut pe cineva. Comisia. Sie hätten gerne eine Stellungnahme der Kommission. Doamna Grăsle, probabil vă doriți, uh, să, doriți o poziție din partea Comisiei. Domn președinte, eu nu înțelesesem că doamna Grăsle își dorește ca Comisia să intervină, însă văd că așa este cazul, deci vă rog. Um, I was just informed that the... Vă mulțumesc, domnule președinte. Tocmai mi s-a spus că motivul acestei situații descrise foarte bine de Nana Gresle este că Curtea Europeană de Justiție nu permite publicarea unor informații care, care pot duce la identificarea unei persoane, dacă este forma de o persoană fizică. Drept urmare, Comisia a luat decizia de a folosi nivelul 2 de la NUTS, nu 3 sau 4, pentru ca uh, persoana respectivă să nu poate fi identificată atât de ușor. Cred că acest lucru uh, respectă, această hotărâre noastră respectă decizia Curții Europene de Justiție. Dacă am merge puțin mai departe, probabil am risca să ajungem în situația în care Curtea Europeană de Justiție să ne spună că nu respectăm principiile stabilite în decizia Curții. Cu toate acestea, consider că ar fi foarte bine dacă am discutat acest punct cât mai deschis pentru a ne, pentru a vedea cum putem rezolva cât mai bine această situație. Sunteți mulțumită? Întreabă domnul președinte. Nu, pentru că este foarte greu să uh, justificăm uh, regrese. Eu nu doresc să mă lupt acum cu toate ONG-urile care vor spune că noi suntem de, că noi suntem de vină. Poate îl voi, voi invita și autoritatea europeană responsabilă pentru protecția datelor personale la întâlnirea grupului nostru de lucru. Eu nu înțeleg de ce trebuie să existe această interdicție referitoare la persoanele fizice și m-ar interesa să văd care va fi poziția autorității europene uh, pentru uh, responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal. Da, spune domnul președinte, vedem cât de angajată este uh, doamna raportor sau coraportor. Am ajuns la sfârșitul uh, ședinței uh, din această dimineață. Vom continua la ora 15 în aceeași sală. Până la ora 15 ședința este suspendată.